Ok, we should start. Dragi colegi, putem începe. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Z małym opóźnieniem, ale... Mulțumesc, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Îmi cer scuze pentru că începem cu puțină întârziere. Încă așteptăm uh, câțiva participanți la reuniune. Ieri, așa cum probabil vă aduceți aminte, a avut loc o audiere deosebit de interesantă pe care am coorganizat-o cu Comisia Envi. Uh, și era o noutate pentru că pentru prima oară cele două comisii erau pe picior de egalitate. Cred că totul s-a desfășurat uh, în cele mai bune condiții. Aveți obiecte în ce privește ordinea de zi de astăzi? Văd că nu. Atunci considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. În ce privește um, aprobarea proceselor verbale a reunirilor noastre din 22 și 27 ianuarie, dacă nu aveți comentarii sau observații, le considerăm adoptate. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Potrivit deciziei adoptată de coordonator de pe 27 ianuarie și care a fost, au fost sprijinite și de către uh, ceilalți colegi, am încredințat domnului De Castro misiunea de a pregăti o moțiune de rezoluție pentru expoziția uh, internațională Milan Expo, o moțiune de rezoluție însoțită și de o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Vreau să îl rog pe domnul De Castro să ia cuvântul ca să ne explice puțin în ce stadiu se află lucrările pe marginea acestei moțiuni de rezoluție și a acestei întrebări cu solicitarea de răspuns oral. Domnul De Castro, vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, proiectul de rezoluție deja a fost redactat, este deja disponibil în versiunea în limba engleză. Scopul acestei rezoluții este să facă un rezumat al dezbaterilor pe care le-am organizat la Comisia Agri sau și în timpul uh, audierilor uh, în jurul acestui subiect, cum putem să hrănim planeta, cum putem să uh, o facem cheltuind cât mai puțină energie. Toată lumea știe care este părerea Parlamentului pe aceste teme și credeți-mă că toți colegii sunt bineveniți să îmi trimite sugestii pe care să le includem în această rezoluție. De altfel și colegii de la alte comisii sunt invitați să o facă pentru că știți că este un eveniment cu răsunet mondial, acest uh, târg internațional de agricultură Milan Expo 2015. Până pe 25 uh, februarie, deci uh, până poi, mâine, această rezoluție va fi disponibilă și în celelalte limbi oficiale. Însă avem ceva probleme cu timpul am studiat toate alternativele, dar ca să putem să adoptăm această rezoluție înainte să înceapă expoziția, e eh, bine, nu prea avem eh, mult timp pentru depunerea de amendamente, deci rog colegii să arunce o privire pe această rezoluție cât mai repede cu putință, pentru că să știți că la Strasburg, dacă vom discuta cu câteva zile înainte de lansarea evenimentului, uh, um, opinia publică va fi cu ochii pe noi. Deci, prin urmare, îmi pare rău, dar termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi pe 27 februarie, mai precis vineri de săptămâna aceasta. Încă o dată, îmi pare rău că nu e mult timp la dispoziție. Dacă puteți să depuneți amendamente în limba engleză, va fi foarte bine și vă puteți servi de versiunea în limba engleză. Dacă vă trebuie neapărat o altă versiune lingvistică, ea va fi gata pe 25 februarie. Am vorbit de mai multe ori despre Expo 2015. Eu îmi doresc ca această rezoluție să trimită un mesaj important pentru că comisia noastră a jucat un rol de lider în timpul acestei discuții și Expo uh, are mai multe uh, subiecte importante, dar e vorba despre uh, risipă alimentară, despre gestionarea sustenabilă a resurselor naturale, despre siguritatea um, alimentației, protecția planetei. Încă o dată îmi doresc ca Comisia Agri să-și păstreze rolul de lider și să prezinte la Strasburg această rezoluție în timp util nu va avea loc o discuție sau o prezentare suplimentară, vă adresez doar această invitație călduroasă, astfel încât uh, să aveți cu toți impresia că toate grupurile și-au adus uh, um, contribuția la această rezoluție. Nu mai am mare lucru de adăugat, domnule președinte. Vreți să depuneți amendamente? Aveți timp până pe 27 februarie uh, versiuni lingvistice în plus față de engleză disponibile pe 25 februarie și vă mulțumesc anticipat tuturor dacă uh, aruncați un ochi pe această rezoluție. Vă mulțumim, domnule De Castro. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, vă rugăm, domnule de Castro, să continuați să vă ocupați de această rezoluție, spune domnul președinte. Cred că așa vom putea să ne descurcăm cel mai bine și sper să uh, primiți amendamente până la data scadentă de 27 februarie, pentru că această rezoluție să fie adoptată cu proxima ocazie la Strasburg. Președintele aduce aminte care este regimul lingvistic pentru întâlnirea de astăzi, uh, interpretare disponibilă în 20 de uh, limbi, cu excepția maltezei și a slovenei. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Uh, organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor. Este vorba despre raportul pregătit de către domnul Nuno Melo. lui, ne va vorbi și despre felul în care aceste organizații de producători se ocupă de uh, programele operaționale, cum au fost gestionate aceste programe operaționale, dacă ele au fost utile sau nu pentru agricultorii europeni. Există tocmai niște lacune organizaționale. E nevoie de intervenții în cazul în care se declanșează crize. Vă aduceți aminte că pe data de 22 ianuarie am organizat un seminar în timpul căruia s-a discutat despre această temă și cu această ocazie am primit mai multe informații importante. Cred că astăzi avem uh, uh suficiente cunoștințe ca să discutăm în profunzime despre sectorul fructelor și legumelor. Dau cuvântul domnului raportor, vă rog. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să vă prezint acest proiect de raport. Am avut mult de preferat, uh, am avut mult de profitat de pe urma discuțiilor uh, cu părțile interesate, cu reprezentanții sectorului fructelor și legumelor și, bineînțeles, de pe urma discuțiilor cu unii dintre colegii mei și eu cred că toate aceste uh, informații vor putea fi incluse în proiectul final de raport. Aș vrea acum să trec în revistă ă, principalele aspecte. În primul rând, noi vrem să ajutăm organizațiile de producători care există în prezent și vrem să le ajutăm și pe cele care se vor înființa pe viitor. Vrem să le garantăm um, um, existența. Situația este destul de inegală de la un stat membru la altul în ce privește funcționarea acestor organizații de producători. Mai ales, așa cum ne-au arătat și experții, există uh, distinții mari între nordul și sudul Europei în această privință. Uneori, lanțul de aprovizionare și de asemenea uh, <clears throat> impactul pe care îl au asupra prețurilor, uh, marjele <clears throat> pe care le practică um, um, comercianții angro și comercianții cu amănuntul. Concurența este necesară, dar concurența trebuie să fie una loială, una onestă și trebuie să asigurăm producătorilor un uh, uh preț care să le permită să-și continue activitatea. Deseori Uniunea Europeană este mult prea generoasă în momentul în care <clears throat> își deschide frontierele, primim multe frute și legume de la, um, din țări terțe și uităm să ne protejăm propria producție. Există și alte probleme din cauza crizelor politice, unde uh, obște situația din uh, Ucraina și cea din Rusia. Organizațiile de producători sunt confruntate cu situații de piață greu de um, anticipat. Poate că unii dintre ei sunt foarte buni uh, cultivatori, foarte buni agricultori, dar nu sunt foarte pricepuți la contabilitate și atunci au nevoie de o mână de ajutor. Cam atât din partea mea, eu a, aștept uh, cu interes uh, observațiile colegilor raportori din umbră și a reprezentanților grupurilor politice, sunt convins că până la sfârșit vom ajunge la un document care reflectă motivele de îngrijorare pe care le pot avea deputații. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy dyskusję. Jako pierwsza zgłosiła się pani. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Ghidela s-a înscris la cuvânt. Prima, vă rog, aveți cuvântul. Oh. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, bună ziua tuturor. Este un uh, raport, domnule Melo, foarte important pentru toată Uniunea Europeană, dar mai ales pentru țări precum Spania sau pentru regiunea mea, Andalusia, unde fructele și legumele joacă o pondere importantă în economia regiunii. În linii mari sunt de acord cu dumneavoastră și ideile exprimate în raportul dumneavoastră. Aș dori să ridic câteva întrebări punctuale. După părerea mea, organizarea comună a pieței fructelor și legumelor funcționează bine în principiu, deși e nevoie să îmbunătățim sistemul. E nevoie să venim cu îmbunătățiri uh, care să vină în sprijinul producătorilor. După cum ați afirmat și dumneavoastră, în lanțul alimentar se uh, înregistrează niște dezechilibre care nu afectează doar fructele și legumele, ci toate sectoarele și producătorii. Iată de ce avem nevoie de o consolidare, o solidificare a acestor organizații de producători pentru a elimina aceste dezechilibre din lanțul alimentar. Există un lucru care nu funcționează bine, după părerea mea, și am văzut deja acest lucru, și anume mecanismele de gestiune a crizelor. Cred că aici trebuie să remediem. De ce mecanismul nu funcționează? Uh, de ce atunci când ne confruntăm cu o criză amplă precum uh, E. coli sau uh, argoul rus, aceste mecanisme nu funcționează? Eu cred că trebuie să revizuim prin urmare, cum funcționează mecanismele, de ce se retrag produsele de pe piață când există mecanisme de gestiune, de ce trebuie să adoptăm măsuri cu caracter extraordinar. Cred că aici uh, am identificat unul din, una din principalele probleme uh, pe care trebuie să o remediem prin acest raport. Acest, me- acest mecanism de gestiune al, crize, al crizelor așadar nu funcționează. După părerea mea, e nevoie de stimulente sporite. Dumneavoastră vorbiți uh, de crearea și eu aș spune mai degrabă și de unirea organizațiilor de producători de fructe și legume pentru ca ponderea acestora în lanțul alimentar să crească. Sunt, în primul rând, așadar în favoarea creării acestor uh, organizații, pentru că ponderea lor variază de la țară la țară. Există țări unde organizațiile de producători joacă un rol mai important și țări unde joacă un rol inferior. Iată de ce e important să continuăm pe acest făgaș, să consolidăm măsura, dar e important ca organizațiilor de producători de fructe și legume să li se conferă o dimensiune uh, și un rol mult mai amplu. Aș dori de asemenea să vă spun că poate ar fi util să inspirăm noi legi. Iată de ce acest raport vine bine și ne încurajează, de ce nu, să ne gândim uh, la o legislație europeană referitor la aspectele interprofesionale. Există, într-adevăr, și la nivel, la nivel uh, național dispoziții în acest sens, dar trebuie să venim cu dispoziții la nivel european pentru a încuraja această dimensiune interprofesională în cadrul lanțului alimentar. Acestea sunt câteva din întrebările mele care se vor reflecta în amendamentele pe care le voi înainta, pentru înainte de toate a avea un bun raport. Dar dați-mi voie să vă felicit pentru că deja plecăm uh, de pe un punct foarte bun de pornire. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Lista, doamnelor și domnilor, uh, a persoanelor care s-au înscris la cuvânt s-a lungit. Iată de ce aș dori acum să vă rog să vă încadrați într-un minut și jumătate. Am eh, să dau cuvântul raportorului din umbră, domnului Ian Huiteman. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru raportul dumnealui. Cred că și raportul comisiei reflectă foarte bine situația din sectorul fructelor și legume vedeți într-adevăr că s-au făcut progrese la nivelul organizațional, însă există diferențe ample de la stat la stat. Bineînțeles, acest lucru ține de uh, particularități culturale. În anumite state membre, organizațiile de producători sunt foarte mici, nu, producătorii de multe ori nu se pot organiza în organizații. Iată de ce um, după cum a afirmat și antevorbitorul, după părerea mea, organizațiile de producători sunt foarte importante pentru a um, aduce un plus de precizie pe piață. Iată de ce cred că regulile de concurență pentru organizațiile de producători ar trebui să fie mai clare. Aș dori de asemenea să aflăm mai multe din partea Comisiei referitor la certitudinea juridică. Pentru ca organizațiile de producători să aibă o marjă de, mai, de manevră mai amplă pentru a-și contura programele operaționale, regulile și cadrul impus de comisie ar trebui să fie mai clar. De multe ori e nevoie Comisia are nevoie de 2 ani pentru a veni cu un audit. Un alt instrument foarte important la nivel organizațional este așa numita asocierea organizațiilor de producători. Putem face aici o comparație cu cooperativele care există în sectorul laptelui și cred că regulile referitoare la aceste asociații ar trebui să fie și ele mai clare. În ultimul rând, cred că obligațiile de a respecta uh, normele de mediu sunt uh, foarte ridicate și cred că um, aici ar fi util să reducem birocrația. Mulțumesc! Domnul Caputo, vă rog. Grație, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, vreau să-l felicit pe domnul Melo pentru toată munca dumnealui. A subliniat mai multe aspecte în ceea ce privește organizațiile de producători din sectorul uh, fructelor și legumelor, din păcate nu avem așa de multe asemenea organizații. Există practicile deloiale din uh, uh, lanțul de comercializare și faptul că mecanismul de gestionare a crizelor nu funcționează întotdeauna așa cum ne-am dorit. Schema actuală de sprijin pentru sectorul um, um, legumicol și horticol aduce o mână de ajutor sectorului, dar din păcate are niște reguli de funcționare care trebuie să fie îmbunătățite și experiența trecută ne-a dovedit acest lucru. Ar trebui uh, să avem un mix de instrumente pentru gestionarea riscurilor care să fie mai ușor de accesat pentru uh, producători și trebuie să se oferă stimulente acestor organizații. În ce privește gradul de organizare din sectorul horticol și legumicul, cum spuneam, în multe state membre și în multe regiuni din Uniunea Europeană, aceste organizații sunt practic inexistente și pentru că e foarte complexă procedura pentru ca o asemenea organizație să fie recunoscută uh, uh, de către autorități. Un alt lucru pe care vreau să-l evidențiez este cu privire la instrumentele de uh, gestionare și de prevenire a crizelor. și anume folosirea fondurilor mutualizate pentru a ajuta pe um, producătorii care au avut uh, pierderi majore de venituri sau uh, um, fondurile folosite în cazul în care se retrag de pe piață cantități mari de legume și fructe. Domnule președinte, eu încerc să vorbesc câte se poate de repede, dar eu cred că măcar raportorii din umbră ar trebui să aibă ocazia să vorbească de munca pe care au depus-o, deci nu puteți să ne limitați la un minut și jumătate, spune raportorul. Eu abia am ajuns la jumătatea uh, prezentării cercetării mele și care este rodul muncii noastre în comun. Deci vă rog, uh, domnule președinte, să, să ne dați posibilitatea să ne prezentăm uh, munca. Al treilea punct pe care vreau să le văd este că în anumite state membre programele operaționale contribuie puțin sau deloc pentru a mări valoarea comercială a produselor comercializate de către organizațiile de producători sau pentru a promova concentrarea ofertei. Statele membre ar trebui, prin urmare, să ajute organizațiile de producători și să le întărească uh, poziția um, în momentul în care ei negociază prețurile de achiziționare a legumelor și fructelor pe care le cultivă. Deci aceste programe operaționale ar trebui să fie mai bine um, um, puse la punct pentru că avem nevoie de niște obiective cuantitative și calitative. Astfel vom putea monitoriza rezultatele pe care le-am găsit și vom putea să reorientăm programele pentru următoarea perioadă. De asemenea, trebuie să reducem din uh, uh, complexitate în ce privește organizarea acestor programe. Un alt lucru pe care domnul raportor Melo l-a evidențiat, cum spuneam, există probleme de gestionare și, de asemenea, probleme cu protecția mediului. Dacă s-ar stabili niște ținte clare și în această uh, privință, ar fi un pas înainte. Uh, Mulțumesc foarte mult uh, raportorilor din umbră. Doamna McGuinness, vă rog. Domnule președinte, am să fiu cât se poate de succint. Dați-mi voie înainte de toate să îl felicit pe domnul Melo. Cred că se ocupă de principalele puncte care ne îngrijorează, și anume practicile neloiale în lanțul alimentar, un subiect de care eu mă ocup și voi colabora de aproape cu dumneavoastră. Și, în al doilea rând, abordează um, povara administrativă și um, complexitatea cu care se confruntă organizațiile de producători, o problemă semnificativă de care vă ocupați în raportul dumneavoastră. Cred că punctul 13, referitor la fondurile mutuale și alte instrumente de gestiune a riscului, sunt puncte pe care am putea să le luăm în considerare mâine pe ordinea de zi când facem comparația între uh, Uniunea Europeană și Statele Unite. Voi aduce puține amendamente. Cred că raportul dumneavoastră este excelent și ne va fi de mare folos. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Sebastia, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Melo. După părerea noastră, este un raport uh, excelent. Vă felicit. Am discutat cu mulți, uh, multe sindicate, mulți reprezentanți ai organizațiilor de producători. Cu toții au salutat raportul. Nu vom aduce multe amendamente, dar uh, cele pe care le vom aduce vor fi menite să consolideze îmbunătățirile pe care le-a făcut deja domnul Melo. Ne vom concentra asupra aspectelor cel mai importante din sector, de pildă problema terenului lăsat în pârloagă, terenului abandonat Um, s-au vorbit, uh, s-au amintit și alte probleme, precum problemele în lanțul alimentar în anumite state membre. Eu vin din uh, Valencia, din statul spaniol, unde multe fructe uh, erau menite, erau destinate Rusiei, și un alt punct pe care nu l-ați amintit, organizațiile de producători nu reprezintă un scop, ci reprezintă un mijloc care permite fermierilor și agricultorilor să uh, își crească venitul. După părerea noastră, acest venit nu s-a îmbunătățit, Nu ne-am atins încă obiectivul nostru declarat, acela de a îmbunătăți venitul agricultorilor. Trebuie să ne ridicăm vocea, trebuie să urmărim organizațiile îndeaproape care nu și-au făcut uh, treaba. Domnul Zulo. Grazie, Presidente. Ringrazio anche il relatore. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului raportor Melo pentru munca dumnealui excelentă și sunt mulțumit pentru faptul că de la bun început um, a subliniat niște uh, lucruri, și anume că sectorul fructelor și legumelor a avut mult de suferit uh, din cauza uh, lanțului de comercializare și din cauza faptului că acum consumăm mai multe produse procesate și uh, um, prefabricate mai degrabă decât produse proaspete, ceea ce bineînțeles că a avut un impact asupra acestui sector. Ar trebui să fim atenți la tot ceea ce ne spun organizații din Uniunea Europeană. Ei au um, griji și pentru um, și acordă atenție și protecție mediului înconjurător și a bunăstării animalelor. Știind că, în general, suprafața agricolă destinată um, cultivării fructelor și legumelor a scăzut, asta înseamnă că și suprafața medie pe, uh, pentru fiecare fermă a scăzut. Dar, Uh, micii producători au și mai mult de suferit pentru că uh, um, mari producători uh, nu le fac o concurență loială și în aceste circunstanțe organizațiile de producători pot să fie o bună soluție pentru că um, producătorii de fructe și legume se află într-o poziție de slăbiciune atunci când încearcă să negocieze cu um, mari comercianți. Deci, crearea acestor asociații de uh, producători, cum spuneam, poate să fie un lucru bun pentru ca ei să-și întărească poziția, dar ar fi și mai bine dacă și uh, consumatorii ar putea să fie sensibilizați, pentru că s-ar reduce risipa de alimente și s-ar uh, obține organiza o producție sustenabilă. Să nu uităm nici problema mafiei din uh, sectorul agricol, uh, și dacă vrem să reformăm sectorul, trebuie să fim atenți și la partea logistică, în tot ceea ce ține de transportul producției. Vă mulțumesc. Dziękuję. Mulțumesc foarte mult. Domnul Glezus, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Dacă mergeți la o piață în Uniunea Europeană și doriți să cumpărați fructe sau legume, veți putea constata că sunt prezente produse de peste tot de pe glob, mai puțin produse din Europa. Va, spun acest lucru ca o acuzare. De 30 de ani, aceste politici uh, nu au făcut decât să funcționeze în defavoarea țărilor din sudul Europei, produsele provenite din aceste țări nu ajung în piețele din Uniunea Europeană. Dacă veți continua pe acest făgaș, nu veți face decât să sprijiniți țări precum Marocul, Libia, Israelul și așa mai departe. Dacă nu vă achiziționați produsele din SUA sau din Japonia, cumpărați-le de la noi direcționați-vă fondurile înspre Europa mai degrabă. Rezultatul acestor politici inacceptabile la care am asistat până acum este că aceste țări uh, iau locul uh, unor țări precum uh, Portugalia, Italia, Grecia. Iată de ce e atât de greu să găsim fructe sau legume grecești chiar în Grecia. Parlamentul European trebuie să uh, remedieze această problemă gravă. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Viedasa, raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc. Uh, încep prin a felicita raportorul. A făcut o muncă excelentă și în ceea ce privește organizarea sectorului, um, o îmbătrânire în, în rândul consumatorilor, a abordat într-adevăr probleme importante, dar a vorbit și de un punct, nu a vorbit, îmi cer scuze, de un punct uh, care, după părerea noastră, este foarte important E vorba de liberalizarea sectorului. După părerea noastră, ar trebui să existe aici o analiză mult mai profundă a acestui proces de liberalizare care a dus la generarea unor inegalități considerabile între diferitele state membre. Mii de agricultori au fost nevoiți să renunțe la activitatea lor din cauza acestui proces și s-a ajuns la o situație paradoxală. Ne confruntăm cu o Uniune Europeană în deficit. Avem uh, o uh, ramură economică care suprafață scade tot mai mult. Mm, asistăm la un consum în scădere. Nu se profită, nu se valorifică diferitele instrumente existente uh, care ar putea să se ridice până la 4% din cifra de afaceri și, de fapt, nu reprezintă decât 1%. Așadar, doar o mică fărâmă din ajutoarele posibile ajunge la producători. După părerea mea, ar trebui ca acest punct să fie abordat cât se poate de critic și ar trebui să se uh, propună măsuri pentru a depăși această situație. Este foarte important să vorbim așadar de liberalizare. Se vorbește de o scădere a consumului și ideea transmisă este că uh, consumul a scăzut din cauza crizei economice. E adevărat, în parte, nu însă în totalitate. Adevărul e că există anumite produse, fructe, uh, și legume, care, de pildă, nu costă mai mult decât un hamburger. Dar ce se întâmplă? Hamburgerul, de fapt, așteaptă copiii după colț, când ies de la școală, fructele și legumele. Nu. De multe ori, în practică, prețurile sunt mai mici decât costurile de producție, lucru care nu face decât să scoată din afaceri producătorii. Marile magazine uh, fac presiuni pentru ca prețurile să scadă și nu fac decât uh, să creeze un impact negativ în tot lansul de producție. Trebuie să vedem așadar de ce există această limită de 150 de uh, milioane de euro de cifră de afaceri exercită această influență negativă pe care o exercită. Trebuie să se ia și măsuri de natură fiscală, dar în același timp trebuie să se țină cont de niște criterii sociale care să uh, pună pe prim plan importanța um, exploatațiilor agricole familiale. Și în plus trebuie să înțelegem de ce ajutoarele nu ajung acolo unde sunt necesare. Într-adevăr, uh, spune domnul președinte, ne am lungit un pic, uh, vă rog, încercați să vă încadrați într-o oră, într-un minut și jumătate. Domnul Petin, vă rog. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prije svega čestitam izvjestitelju gospodinu Melu na odlično obavljenom poslu. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, și raportorului, să-l felicit. Raportul este unul excelent Cred că acest raport a identificat principalele probleme cu care se confruntă sectorul fructelor și legumelor și care vizează organizațiile de producători. Din punctul meu de vedere, ca eurodeputat, cu toții trebuie să facem eforturi pentru ca uh, guvernele naționale să simplifice procedurile. În Croația există doar două organizații de producători, una în sectorul laptelui și una în sectorul fructelor. Multe Mulți producători îmi spun că ar dori să se grupeze în uh, organizații de producători, dar din cauza procedurilor extrem de complicate, uh, lucrurile um, uh, se tergiversează foarte mult, e nevoie de foarte mult timp și pur și simplu producătorii renunță. Aș dori să vorbesc de punctele pe care domnul Melo le amintește la aliniatele 6 și 7 Uh, de pildă accesul la finanțare pentru organizația de producători, pentru ca aceștia să se poată organiza mai bine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Schleier, vă rog. <clears throat> Wil ik graag natuurlijk meneer Melo hartelijk danken voor de prachtige verslag. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Melo pentru acest raport excelent. Un punct uh, referitor la gestionarea crizelor uh, pe care le-a scos în evidență situația crizei cu Rusia este că e foarte greu să se ajungă, să se acceseze mijloacele, fondurile menite să compenseze agricultorii în situații de criză. De pildă, în uh, Olanda ne confruntăm cu probleme uh, semnificative. Ni s-a spus că fondul include 100 de milioane de euro, dar uh, fermierii noștri au dificultăți în a accesa aceste fonduri. Este foarte important ca agricultorii să știe cum pot accesa aceste fonduri menite să îi ajute în timp de criză. E extrem de important ca fermierii uh, și agricultorii să aibă un drept de autodeterminare, um, să se știe foarte clar că și fermierii trebuie să primească ceva în care să-i ajută în situații de criză. Mulțumesc, domnule Andreu. Un tur de, de, de remercier le... Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și eu, domnule raportor, domnul Melo, cu care împărtășesc orientările principale ale raportului. S-a spus deja de mai multe ori, problema cea mai mare rămâne slabă organizare în cadrul sectorului, ceea ce înseamnă că mulți producători nu beneficiază de sprijinul de care au nevoie. S-a mai spus de asemenea, cei mai mici producători sunt cei mai afectați. Tocmai cei care au și o foarte mică putere de negociere în cadrul filierelor și ca atare sunt cei mai expuși uh, la această abordare a globalizării uh, care a fost subliniată de mai mulți antevorbitori. Pentru a completa cele spuse, câteva puncte esențiale pentru mine care ar putea eventual corecta tendințele reflectate în raport. 1. Esențial să ameliorăm atractivitatea organizațiilor profesionale, organizațiilor de producători, favorizarea dezvoltării valorii comerciale a produselor. S-a mai spus de asemenea, cred că ameliorarea instrumentelor de prevenire și gestionare a crizelor e importantă și, în ultimul rând, simplificarea dispozitivelor actuale care uh, ajută acest sector. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Uh, vă mulțumesc. Mulțumesc uh, și raportorului pentru calitatea raportului său și aș dori să reamintesc că reforma PAC Uh, Parlamentul și în special Comisia noastră a făcut și a adoptat o serie de uh, uh, propuneri care nu au fost reținute la trialog. O seamă de state membre arătându-se um, uh, reticente. Problema complexității administrative ține și de sistemul de derogări vis-a-vis -vis de drepturile actuale în materie de concurență și v-aș atrage atenția asupra consultării în curs pe tema concurenței uh, Eh, și în, chiar în comisia noastră vom beneficia de o prezentare în curând pe această temă. E vorba de voința Parlamentului. Ne-am bătut pentru această ameliorare a dreptului concurenței. Tratatul de la Lisabona ne permite acest lucru și este normal ca un număr mare de mici producători să poată beneficia de un drept concurențial derogatoriu, în timp ce eh, concentrarea actorilor pe piață este un fapt. Aș atrage atenția Comisiei asupra diferențe între costurile de producție și uh, uh, măsurile fiscale din statele noastre, care fac ca uh, măsurile de intervenție să fie inoperaționale în anumite uh, state, pe anumite piețe, pentru că aceste prețuri de intervenție sunt fixate mult prea jos comparativ cu prețul de producție. Și cred că în viitor va trebui să, uh, ca aceste costuri de intervenție să țină seama de diferența de uh, nivel pe piață. Domnul Senala, vă rog. Eh, muchas gracias, presidente. Bueno... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că atunci când se renunță la politicile publice și se lasă piața să funcționeze atunci, capacitatea de negociere a sectorului de producători, bineînțeles că este subminată și uh, devine mai vulnerabilă. Cred că în acest context organizația de producători pe care a conceput-o odinioară Comisia nu face decât să ascundă o realitate uh, în care zi de zi producătorii și producătoarele primesc un preț tot mai mic pentru produsele lor și um, se luptă tot mai greu pentru a supraviețui. Nu suntem capabili să analizăm, să facem o analiză critică a situației în care am ajuns cu organizațiile de producători. Și cred că nu vom ajunge nicăieri, atâta timp cât nu vom putea uh, pune prețurile în centrul politicilor agricole. Cred că situația e destul de complicată. Pe de altă parte însă, doresc să-l felicit pe raportor. Cred însă că lipsesc aceste considerații și aceste analize fundamentale și propuneri care să meargă pe acest făgaș. Și o ultimă idee, nu ajutoarele în situații de criză, precum uh, cea uh, reprezentat de, organ- de embargoul uh, rusesc nu trebuie legat de participarea într-o organizație de producători sau nu. Dacă un producător nu hotărăște să facă parte dintr-o organizație de producători, este pentru că pur și simplu nu e o soluție um, interesantă pentru acești uh, producători. Vă mulțumesc, domnul Oază. Mulțumesc. Situația sectorului, cum știți, e foarte inegală și nu ne putem mulțumi cu scăderea numărului de exploatații franceze și de suprafețe suprafeței um, um, pe care se cultivă fructe. În Franța, producătorii au dificultăți tot mai mari pentru a uh, alimenta piața și de unde importurile. Uh, jumătatea exploatărilor nu au sufic- dobândesc suficiente resurse pentru a investi și producătorii au trebuit să uh, își vândă producția cu 5 euro tonă, vis-a-vis de un cost de producție de 500 de euro. Trebuie să vă liniștească toate aceste lucruri. Pentru a lupta împotriva presiunii marii distribuții, producătorii susținuți de consumatorii locali se reunesc și că își creează propriile um, magazine. Uh, și astfel uh, creează locuri de muncă și reușesc să-și vândă produsele mai bine decât marilor lanțuri comerciale. E o manifestare a respingerii PAC și a sistemului economic pe care UE îl propune. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum, Valcasena. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă alătur și eu acelora care l-au felicitat pe domnul Melo pentru Uh, această muncă excelentă și acest raport. Fără îndoială, sectorul fructelor și legumelor este un sector important în multe din țările Uniunii Europene, îndeosebe acele țări din uh, zona mediteraneană, precum și regiunea de unde vin eu, regiunea Murcia, unde fructele și legumele sunt un adevărat pilon economic și social, având în vedere numeroasele locuri de muncă care există în acest sector. Este așadar uh, important să înțelegem uh, semnificația acestui uh, sector și tocmai din acest motiv trebuie să ne consolidăm sprijinul pe care îl oferim organizațiilor de producători. O sprijin care, de pildă, ar trebui să fie mult mai strict în ceea ce privește regimul retragerii produselor, având în vedere, înainte de toate, volatilitatea prețurilor în sector. Acest sprijin ar trebui să se concretizeze și în evitarea presiunilor cu care se confruntă producătorii din partea uh, marilor uh, magazine în lanțul de producție în plus, uh, un alt subiect de care trebuie să ținem cont și care a fost amintit în repetate rânduri în această dimineață este embargoul rus. Până acum, Uniunea Europeană nu a venit cu un răspuns mulțumitor pentru agricultorii noștri. Mulțumesc! Doamna Garcia, mulțumesc! Cred că sectorul fructelor și legumelor poate fi îmbunătățit. Bineînțeles, uh, linia propusă de raportor poate fi îmbunătățită. Cred că raportul uh, domnului Melo este uh, unul bun. Vă mulțumesc, domnule Melo, pentru munca dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, eforturile dumneavoastră uh, au dat roade. În ce, însă, în ceea ce privește eforturile de a încuraja organizațiile de producători, uh, Cred că trebuie să continuăm uh, pe acest făgaș. Cred că ni se transmite un mesaj important uh, prin faptul că ni se atrage atenția că nu există un mecanism satisfăcător de gestiune a crizelor. În plus, dumneavoastră vorbiți de nevoia de a impune exigențe asemănătoare țărilor terțe. Producătorii din aceste țări terțe trebuie să îndeplinească aceleași condiții pe care le îndeplinesc producătorii în Uniunea Europeană. În plus, dumneavoastră nu ați vorbit de rolul pe care trebuie să-l joace um, agricultorii în lanțul alimentar. Uh, Doamna McGuinness este familiarizată cu acest uh, subiect, nu am să intru în detalii, dar este foarte important în Uniunea Europeană să vorbim despre semnificația lanțului alimentar. Vom veni cu amendamente, de pildă, um, un amendament referitor la revizuirea prețurilor de retragere a produselor sau, de pildă, să um, luăm în considerare transformarea și prelucrarea acestor fructe și legume ca alternativă la retragerea lor de pe piață și, uh, de asemenea, este important să vorbim despre fondurile care putea fi alocate uh, în situații în care se retrag, prețurile, uh, se retrag produsele de pe piață. Cred că, în rest, raportul este foarte bun. Da. Domnul Dorfman, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur celor spuse de antevorbitoarea mea și să-i mulțumesc colegului uh, Melo pentru un raport foarte bun. Cred că, într-adevăr, piața pentru fructe și legume funcționează destul de bine și um, există niște mecanisme importante care um, consolidează piața și care îi întăresc pe cei care recurg la aceste mecanisme. Există însă anumiți producători care nu folosesc aceste mecanisme care există. Trebuie să vedem uh, ce posibilități avem aici pentru a îmbunătăți felul în care funcționează organizațiile de producători, pentru că tocmai sectorul fructelor și legumelor este un sector unde producătorii își aduc direct pe piață produselor uh, și sunt foarte bine organizați uh, vis-a-vis -vis de comerțul cu amănuntul de multe ori, în alte sectoare, produsele uh, nu merg direct de la producător pe piață. Aș dori să vorbesc și de gestiunea crizelor. Dacă privim uh, situația din ultimele luni și um, repercursiunile embargoului rus, putem vedea cum s-a făcut gestionarea crizei în cadrul organizațiilor de producători și vedem că aceasta joacă un rol important. Trebuie să ne gândim cum putem uh, consolida și ce instrumente putem pune la dispoziția organizațiilor de producători pentru că acestea să poată facă bine față crizelor care se confruntă. Trebuie să existe niște condiții preliminare în acest sens. Și dacă vrem într-adevăr să facem o gestiune a crizelor, atunci trebuie să ne gândim anumite aspecte precum capacitatea depozitelor, um, dezvoltarea unor produse alternative și trebuie să consolidăm aceste alternative pe care să le punem la dispoziția organizațiilor de producători. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Buda domnule președinte felicit și eu raportorul pentru munca depusă. sigur trebuie să plecăm de la uh, o realitate mai ales în statele nou intrate și anume că există o rezistență la ceea ce înseamnă asocierea uh, micilor producători sau marilor producători însă ei trebuie să fie conștientizați de faptul că doar prin această asociere vor putea să devină într adevăr puternici. însă m aș duce puțin mai departe și nu m aș opri doar la ceea ce înseamnă stimularea în vederea asocierii ci și pentru ceea ce înseamnă stimularea și sprijinirea lor uh, pentru crearea propriilor spații de depozitare extrem de importante mai ales pentru uh, micii producători și de asemenea pentru ceea ce înseamnă crearea spațiilor de prelucrare și evident mai departe de magazine în care să și uh, vândă produsele pe care aceștia le au pentru că în acest fel au posibilitatea practic de a și gestiona propria producție nemai fiind supuși într o formă sau alta uh, să spun așa uh, fluctuațiilor care țin de criză embargoul din rusia și așa mai departe. de aceea cred că ar trebui să avem în vedere și această chestiune de a închide uh, fluxul tehnologic și a merge până acolo la a asigura o vânzare cu amănuntul pe piață. mulțumesc. Oui, Monsieur le Président, moi aussi je m'associe à... Mulțumesc, domnule președinte. Felicit la rândul meu pe raportor pentru că cred că a pus un temei important, o piatră de temelie și mă alătur lui Michel Dantin care vorbea uh, de uh, procesul de modificare a condițiilor de concurență. Trebuie uh, ca micii producători să se poată regrupa și să beneficieze de uh, uh, condiții de concurență loiale. În ce privește distorsiunea concurenței, cred că noi la vreme vreme am votat clar um, în ce privește opoziția vis-a-vis -vis de un liber schimb cu Marocul. atunci am pierdut votul în plenar. Acum, în ce privește pesticidele, în raport se arată cu justețe că există multe probleme și scăderea consumului e legată, în cazul consumatorilor, din cauza concentrației de pesticide din fructe, care este cea mai importantă dintre glanțul alimentar. Iată, deci, o altă pistă pe care ar trebui să insistăm. Și uh, o altă tendință la nivel european e distorsiunea ce apare între marile structuri industriale de fructe și legume și micii producători întreprinderi de 40, 50 sau și mai multe hectare sere care practic distrug echilibrul de pe piață. Și ne dăm seama că există multe ferme unde se asociază uh, acoperișuri fotovoltaice, ceea ce înseamnă că uh, fructele și legumele devin un subproduct al energiei. Deci e, e, e o mare distorsiune între marile exploatații și micii producători, lucru care complică încă și mai mult uh, organizarea micilor producători între ei, asocierea lor. Mulțumesc. Bogovici. Domnul Bogovici. Eh, hvala tudi z moje strani komplimenti gospodu Omelu za pripravljeno poročilo, eh, predvsem pa tudi zato. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului raportor pentru faptul că s-a ocupat atât de bine de acest uh, subiect. Producătorii de fructe și legume joacă un rol cheie pentru uh, a ne permite să ne hrănim uh, populația. Avem nevoie de legume și fructe din Europa, avem nevoie de organizații de producători uh, solide și trebuie să avem uh, um, o, o, um, o perioadă mai scurtă de transport pentru legume și fructe pentru ca ele să ajungă cât mai proaspete cu putință în uh, piețe și magazine. Și mari producători, Spania, țările de jos, sau chiar și uh, cei din uh, Est care au aderat la Uniunea Europeană mai târziu, trebuie neapărat să aibă această mentalitate care să-i favorizeze pe uh, producătorii europeni. Slovenia este o țară mică, cu o producție de mică învergură, o suprafață agricolă destul de mică, însă asta nu înseamnă că trebuie să ne Um, neglijăm um, agricultura, pentru că și în sectorul agricol se pot crea locuri de muncă durabile. Eu uh, am uh, discutat cu organizații de producători din Belgia uh, și aș ruga pe domnul Melo să mi se alăture ca să discutăm cu ei. Șichierski. Domnul Șichierski, acum am să vorbesc eu un minut. Este un sector extrem de delicat, din mai multe motive. Produsele sunt perisabile, și avem uh, o serie de experiențe negative considerabile din ultimii ani. Iată, știm cât de importantă este gestiunea crizelor. Avem nevoie de intervenții pe piață uneori. Pentru că, de fapt, de multe ori recurgem la intervenții pe piață în situații de criză. Uh, Există, într-adevăr, o scădere a consumului în Uniunea Europeană, este de asemenea o problemă și pentru stabilizarea pieței avem nevoie de noi instrumente. Și aici trebuie să acordăm mai multă atenție fondurilor pe care le avem la dispoziție um, și care ne pot permite să atingem stabilizarea pieței. Trebuie să consolidăm de asemenea organizațiile de producători pentru ca toate aceste procese să uh, solidifice organizațiile de petcodă. Acum am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc că v-ați alăturat. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Mr. President. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori să salut și eu raportul domnului Melo, spunând că și Comisia poate fi în bună măsură de acord cu recomandările dumnealui și mai ales apelul dumnealui la nevoia de a consolida organizarea producătorilor în sectorul fructelor și legumelor, cum putem ca acestea să devină mai eficace, dar și mai atractiv pentru producători care să binevoiască să se organizeze între ei. Am obținut deja câteva succese, pentru că dacă ne uităm la cifre și domnul meu le citează, gradul de organizare a crescut cu 31% în 2007, 43% în 2010 și în 2012 am atins 47% grad de organizare. Deci, politica, în oarecare măsură, funcționează. Dar există diferențe enorme între statele membre, așa cum am văzut și din tabelele lămuritoare, uh, și 47% nu e o cifră suficientă. Iar embargoul rusesc, așa cum s-a spus de mulți eurodeputați în această dimineață, a, dimineață a făcut lucrurile să fie mult mai evidente. Uh, consolidarea rolului producătorilor în sector este crucial. E sectorul probabil și cel mai vulnerabil uh, la fluctuațiile de pe piață, pentru că produsele sunt perisabile și se vând adesea direct uh, vânzătorilor în detalii. Deci nu există o capacitate prea mare de absorție, de unde o nevoie suplimentară de a consolida poziția producătorilor în sector. Aș dorea să mă refer la două observații care s-au făcut. Una, apelul la simplificare suplimentară, combaterea birocrației și câteva cuvinte despre practicile concurențiale neloiale. La primul punct, e adevărat, uh, și salut din nou uh, formula domnului Nuno. Avem nevoie de sprijinul comisiei. Comisia, la rândul ei, își dorește această simplificare a uh, organizării pieței comune, inclusiv pentru fructe și legume. Domnul Hogan, foarte curând, va uh, scrie o scrisoare către comisia dumneavoastră, dar și către Consiliu, prezentând mai în detaliu ideile dumnealui pe această temă ce am început să facem deja în acest an și vom face în continuare este o simplificare extinsă a sectorului fructelor și legumelor pentru legislația adoptată de Comisia însăși, adică legislația secundară, uh, regulamente ce țin de punere în aplicare și, firește, acte delegate. Apoi, cred că putem aduce ameliorări importante urmând tocmai uh, Uh, sugestiile um, eurodeputaților, domnul Hegmar așa mai departe. Și uh, scopul principal al simplificării nu se află la acel nivel. Al... Trebuie să mm, ne referim și la legislația primară. Și, firește, aceasta va trece prin Parlament și Consiliu după procedura ordinară. Comisia foarte curând va fi în măsură să ofere Comisiei dumneavoastră mai multe detalii referitor la ideile pe care le avem în ce privește modificările de adus uh, legislației primare. Uh, e vorba de nivelul de susținere al organizațiilor de producători. Cât uh, din bugetul Uniunii Europene aduce compensații pentru aceștia. Nu e pentru noi ușor să ne mișcăm repede pe această temă, Uh, în propriul nostru exercițiu de simplificare la nivel de comisie. Acum, uh, cel de-al doilea punct, practicile concurențiale neloiale, citate în repetate rânduri în această dimineață, aș dori să mă alătur tuturor comentariilor deja făcute, confirmând că și domnul comisar Hogan este foarte uh, deschis și interesat în a acționa pe această temă. Mm, efortul doamnei McGuinness este foarte important în această direcție. Uh, Dorim să consolidăm rolul producătorilor în viitor, să le consolidăm poziția în relația lor cu vânzătorii de uh, detai. În 2011 s-a adoptat deja un text, iar Comisia intenționează să lanseze un raport la sfârșitul acestui an, 2015 deci, pentru a vedea care pot fi pașii următori. Odată, firește, să evaluăm ce s-a întâmplat cu lanțul alimentar și să vedem apoi care sunt punctele în care uh, putem ameliora lucrurile. Acestea sunt punctele ce țin de comisia, comisarul nostru, domnul Hogan, pentru că nu e uh, vorba doar de uh, comisarul pentru agricultură, ci e de competență și altor portofolii. Uh, noi suntem cât se poate de interesați în continuarea cooperării și a discuțiilor cu dumneavoastră. Felicit încă dată pe domnul Menor. Mulțumesc. Pani posă Magine. Acum, doamna Măghini să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund colegului de comisie doar pentru a vă spune că acum comisia noastră se luptă pentru a uh, obține aceleași drepturi ca și Comisia pentru Viața Internă, potrivit articolului 54. Știu că și domnul președinte ne ajută să fim deci pe picior de egalitate cu INTA, pentru că dacă nu câștigăm această bătălie acum, atunci rolul Comisiei noastre, Comisiei Agri, în lanțul alimentar va scădea și este decisiv ca sectorul agricol să fie recunoscut ca un punct fundamental de pornire al lanțului alimentar. Ori anumiți colegi aici din Parlament nu sunt de acord cu noi. Ehm, chiar și unii colegi de la Comisie nu înțeleg acest lucru. Iată de ce aș solicita tuturor colegilor să se lupte alături de noi, de domnul președinte, pentru ca statutul nostru să fie recunoscut în această dezbatere, pentru că e o bătălie crucială, iar dacă o pierdem acum, mai târziu ne va fi încă și mai greu. Și mulțumesc Uh, Comisia pentru că a dus acest subiect și mulțumesc și domnului președinte pentru toată susținerea lui. <coughs> Dziękuję. Rozmawiałem w tej sprawie z panem przewodniczącym Buskiem. Vă mulțumesc, spune președintele. Am discutat cu uh, domnul președinte Buzek și uh, aș aprecia să discutăm împreună pentru a avea cât mai multe argumente la dispoziție în această luptă. Domnule Melo, nu știu dacă doriți să luați din nou cuvântul, ați primit atât de multe complimente, practic nici nu mai prea avem timpul. Știu că e plăcut să primești complimente, dar vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint în intervenția mea și concluziile mele vor fi de asemenea succinte constat că au existat 19 intervenții, ceea ce nu e puțin lucru. Atunci când am discutat despre acest proiect de raport, împreună cu colegii mei, și doresc să le mulțumesc tuturor pentru contribuții, mi-au spus cu toții că doreau să insereze elemente care, în mod direct sau indirect, ar putea fi interesante. Și am înțeles că patru sau cinci din aceste teme îi preocupă în special pe colegi. Odată, gestionarea crizelor. Vreau să vă spun că acest raport, fie în dispozitiv, fie în considerent, este foarte limpede asupra mecanismelor de gestionare a crizelor. Vorbim de Rusia și arătăm că, dată fiind criza lansată de embargo rus, a avut un efect negativ asupra sectorului de fructe și legume și că trebuie insistat asupra importanței solidității organizațiilor de producători, care toate împreună trebuie să facă față unor situații inedite. Sistemul de gestionare a crizelor pentru fructe și legume a fost prea puțin utilizat de la reforma din 2007 încoace. Și acordăm două considerente specifice, 12 și 13, în text, tocmai gestionării crizelor. Trebuie ca și Comisia să ne explice de ce s-a utilizat mai puțin acest sistem de gestionare a crizelor și trebuie insistat asupra importanței bunelor practice pentru organizațiile de producători. Comisia trebuie să ia măsuri, trebuie asigurată protecția agricultorilor în caz de criză ce face să scadă considerabil veniturile agricultorilor. Sigur, mă refer la veniturile agricultorilor, dar e la fel de adevărat că această temă o regăsiți și în raport. E vorba inclusiv de relația între producători și um, marile lanțuri comerciale. Mă refer la punctul 2 unde incităm Comisia la a-și mobiliza eforturile pentru a combate practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare alimentar, care, care au un impact negativ asupra veniturilor producătorilor, fac să scadă salariile și amenință viabilitatea sectorului în ansamblul său. Ceea ce înseamnă că organizațiile de producători trebuie să poată acționa în a crește veniturile agricultorilor. Acum nu voi aborda uh, tema din punct de vedere ideologic și răspund colegii care vorbea de liberalizarea sectorului asta deja ține de ideologie, însă raportul se referă la organizațiile de producători. Acesta e subiectul discuției și nu pot transforma raportul meu asupra organizațiilor de producători. Sigur, agricultorii, producătorii trebuie să se poată asocia pentru a face față crizei. Dar știu că există bani în Uniunea Europeană care pot sprijini organizațiile de producători. Dar trebuie să ne gândim și la producătorii izolați care la rândul lor trebuie să poată supraviețui. Eu sunt raportor pe un raport specific și ceea ce îmi doresc e ca ceea ce funcționează bine să continue la fel și să putem aduce ameliorări sistemului Bună oară, dacă dorim un raport asupra liberalizării sectorului, prea bine, dar nu voi vorbi eu acum aici despre asta. Mai intervine și problema reformei sau a renovării agriculturii, dacă vreți. Eu, la vremea aceea, nu eram membru al Comisiei Agri, și au existat exemple concrete de tineri agricultori, pentru că sectorul suferă și de îmbătrânire. Practic, doar unul din nou agricultori sunt tineri, ceea ce uh, e un nivel uh, foarte scăzut. Însă eu am abordat toate aceste chestiuni în raportul meu pentru a arăta că organizațiile de producători pot fi ocazia ideală pentru a asigura un viitor sectorului și doresc să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile uh, pe care le-am primit. Voi încheia, domnule președinte, nu uh, trebuie să mă atenționați cu ciocănelul. Sunt în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru a integra contribuțiile pe care mi le veți trimite nu este un efort personal, ci o muncă colectivă și sunt sigur că um, toate acestea vor ajuta sectorul care ne interesează pe toți. Mulțumesc, domnule raportor, spune președintele, o scurtă observație. Cum a spus și domnul Bove, acest sector e dominat de micii producători. Și ca atare, acești mici producători au nevoie de un sprijin special, un sprijin specific și mă gândesc aici la organizațiile de producători. Și astăzi e nevoie de un alt nivel de sprijin. Iată de ce v-aș ruga să țineți seama de o abordare diferită a micilor producători, căci ei au nevoi specifice și trebuie să capete o poziție de negociere mai importantă. Puteți depune amendamentele până pe 27 februarie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 asupra avizului pe care comisia noastră trebuie să-l uh, elaboreze pentru raportul pe fond al comisiei INTA. Acest raport va include recomandările Parlamentului către Comisia Europeană în ce privește negocierile TTIP. Un acord, așa cum știți, care are o importanță covârșitoare pentru că e vorba de liber schimb. Poate că nu va fi o zonă de liber schimb 100%, dar ne aflăm în fața unor numeroase provocări. Unii se așteaptă la o creștere economică fenomenală. Cred că creșterea fabuloasă din Statele Unite va contamina și continentul nostru. Uh, eu cred că așteptările sunt un pic cam mari. <clears throat> Dar azi ne confruntăm cu multe probleme ce țin de competitivitate și în special în sectorul agricol. Iată de ce aș cere Uh, domnul De Castro și domnul Nicholson astăzi să ne prezintă raportul dumnealor pentru aviz, deoarece subiectul are o mare importanță uh, pentru noi. Nu știu cine vrea să înceapă, domnul De Castro. Vă rog. Grație, prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avizul pe care l-am pregătit împreună cu Jack Nicholson nu poate să aibă decât o pagină. Prin urmare, în cele câteva minute care mi-au fost acordate am să încerc să prezint munca noastră, care nu a fost deloc uh, ușoară și vă dați dumneavoastră seama de ce, uh, având în vedere discuțiile de săptămâna trecută de la Comisia Agri. Am început textul nostru cu trei considerente și pe această bază formulăm niște recomandări pentru Comisia INTA, ținând cont de cât de delicate sunt negocierile transatlantice. Mai întâi reamintim faptul că sectorul agricol din Uniunea Europeană reprezintă o parte esențială și foarte sensibilă din cadrul negocierilor cu Statele Unite. Reamintim de asemenea faptul că avem uh, un uh, surplus comercial important cu Statele Unite și, prin urmare, sectorul agricol ar putea să obțină mari beneficii dacă ar exista și mai multe oportunități de acces la piața americană. Un alt punct abordează necesitatea de a nu modifica deloc standardele noastre de calitate. Standardele de calitate din Europa sunt valori fundamentale și nu pot să fie discutate nici principiul de precauție, nici celelalte valori în cadrul negocierilor uh, TTIP. În plus, există multe bariere, nu doar uh, tarifare, dar și sanitare, care uh, stau în calea exporturilor europene. De aceea, noi suntem de părere că aceste negocieri ar trebui să uh, reprezinte un avantaj pentru um, ambele părți pentru a permite înlăturarea sau diminuarea acestor bariere, astfel încât organ- producătorii europeni să poată cu adevărat să aibă mai mult acces pe piața din Statele Unite și să nu mai sufere de barierele sanitare și fitosanitare. Atragem atenția și asupra produselor sensibile, cele mai expuse la concurența directă. Mă gândesc uh, mai ales la acele produse care ar avea mult de suferit dacă am avea o adevărată uh, piață de liber schimb cu Statele Unite ale Americii, pentru că diferența uh, la capitolul cost de producție este majoră. Încă un punct, protecția consolidată a indicațiilor geografice și o mai bună informare a consumatorilor. Nu mai trebuie să avem produse europene care sunt comercializate în Statele Unite, dar care de fapt induc în eroare consumatorul uh, american, pentru că de fapt ele au nume europene, dar sunt produse în Statele Unite ale Americii și acest lucru nu mai trebuie acceptat. Și facem o trimitere și la acordul CETA, acordul de liber schimb cu Canada, care poate să servească de model. Evidențiem și nevoia de transparență. Vrem ca negocierile să fie 100% transparente, astfel încât uh, Parlamentul în general și, bineînțeles, uh, Comisia Agri, Comisia INTA, să poată să dea o judecată în cunoștință de cauză a acestor negocieri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bardzo proszę, pan poseł Nicholson. Vă mulțumesc, domnul Nicholson are acum cuvântul. Eu cred că Paolo a rezumat foarte bine conținutul acestui aviz și a prezentat foarte bine și poziția noastră. Sectorul agricol este um, în centrul negocierilor um, transatlantice și este și sectorul cel mai vulnerabil. Noi nu de dorim uh, ca aceste negocieri să se facă în detrimentul standardelor noastre calitative de producție sau în detrimentul standardelor noastre uh, de bunăstare animalelor și de protecția sănătății um, consumatorului. Trebuie să nu ne lăsăm însă influențați nici de idei preconcepute apropo de aceste negocieri. Mulți se tem de faptul că vom fi inundați de produse modificate genetic sau mai știu eu ce. Dar trebuie să știm foarte bine care ne sunt interesele. Noi vrem să avem un mai bun acces pe piață pentru produsele noastre și să nu uităm că, așa cum a spus și domnul comisar Hogan, Avem uh, exporturi în valoare de 3,4 miliarde de euro numai uh, anul trecut în, uh, um, către Statele Unite, deci nu putem să spunem că nu se poate face mai bine decât în cadrul negocierilor cu Canada, un, acolo unde um, au fost incluse numai puțin de 300 de produse care acum au un acces liber pe viața din Canada. Avem produse sensibile, avem un risc uh, uh, pentru acei producători care vor fi supuși concurenței directe cu produsele americane care sunt mai ieftine, dar trebuie să ne uităm la interesul nostru pe termen lung, mediu, scurt, să vedem exact ce avantaje am putea obține și care ar fi dezavantajele. Să le cântărim bine înainte de a lua decizia finală. Oricum, negocierile pot să soluționeze multe din aceste obstacole. Eu nu cred că trebuie să negociem cu orice preț. Fermierii merită mai bine un acord este un acord comercial, dar, cum spuneam, nu cu orice preț. Dragi colegi, spune președintele, cred că a venit momentul să spunem foarte concret care sunt uh, preocupările comisiei noastre? Nu vreau să avem uh, un aviz așa în linii mari. Nu uitați că există pe puțin patru comisii parlamentare care dezbat despre acest punct în paralel, două azi dimineață, două azi după amiază. Este un subiect cât se poate de fierbinte de care se ocupă mai multe comisii parlamentare și noi trebuie să um, vorbim, cum spuneam, cu precizie la obiect și nu doar uh, să ne mulțumim cu declarații generale. Domnul Iar acum are cuvântul. Uh, vă mulțumesc foarte mult și aș dori să le mulțumesc uh, colegilor noștri de Castro și Nicholson, de asemenea. Ca observație preliminară, um, dați-mi voi să vă spun că mă bucură atitudinea pozitivă. Avem ocazia unică de a intra efectiv în pâine în această dezbatere. Până acum dezbaterea s-a portat în mass media și după părerea mea a fost uh, o dezbatere care a dus, nu a dus la nimic, a fost o dezbatere lăluie. Și în sfârșit avem acum ocazia de a purta o dezbatere uh, bazându-ne pe termeni concreți. Cred că trebuie să folosim această șansă și să avem o abordare pozitivă, pentru că nu vreau, dacă negocierile eșuează, să se dea vina pe agricultură. Uh, vedem care sunt oportunitățile. Dar, de asemenea, vedem foarte clar și care sunt riscurile. Pentru mine, întotdeauna informațiile pentru consumator și transparența pentru consumator joacă rolul esențial. În cele din urmă, consumatorul trebuie să știe ce cumpără, de unde vine acest lucru și Bineînțeles, acest lucru înseamnă că trebuie să se reducă obstacolele pentru ambele părți, este cât se poate de important și uh, întotdeauna în prezentarea din uh, media m-a deranjat faptul că până acum nu s-a vorbit de faptul că există obstacole uh, în ceea ce privește comerțul. Uh, pentru că dacă vorbim cu uh, cetățenii, oamenii au impresia că totul merge ca pe roate, dar există niște uh, blocaje, niște obstacole în ceea ce privește comerțul și trebuie să vorbim despre acest lucru. A treia observație. De asemenea, trebuie să mergem la negocieri uh, convinși fiind de punctele noastre forte. Uh, Majoritatea dintre noi uh, care au călătorit în Statele Unite au văzut cum stau lucrurile acolo și, în principiu, în ceea ce privește concurența, agricultorul european nu trebuie să se teamă de Statele Unite. În principiu, um, dacă uh, partenerii sunt pe picior de egalitate, ar trebui să dăm curs negocierilor. Există însă, după părerea mea, o serie de produse delicate Uh, da, uh, delicat deja arată că nu poate să fie vorba despre toate produsele. Iată de ce agricultura europeană trebuie să emită o listă. Ce înseamnă aceste produse delicate? Nu le putem pune pe toate. Există deja o oarecare acord uh, asupra ce înseamnă de fapt un produs delicat și asupra căror aspecte ar trebui să ne concentrăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sandra. după care fiecare vorbitor va avea un minut la dispoziție. Doamnă Sena, vă rog. Mulțumesc. Înainte de toate, cred că în ceea ce privește acest proiect de recomandare, Uh, va exista un dezacord considerabil din partea grupului nostru. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că acest acord TTIP pentru noi nu reprezintă nicio oportunitate. Nu știu dacă între timp a apărut un raport nou, dar aici, în cadrul acestei comisii, uh, Ni s-a prezentat un studiu extern care afirma tocmai faptul că agricultura urma să fie partea care va suferi cele mai mari prejudicii în urma acestui acord. Nu știu dacă putem așadar să valorificăm, uh, să apreciem din punct de vedere pozitiv TTIP. Trebuie să vedem care sunt uh, oportunitățile reale pentru agricultori, uh, pentru că aceștia sunt principalii uitați de politicile noastre. Mă refer aici la întreprinderi mici și mijlocii și vorbesc de consumatori care sunt cei care în cele din urmă primesc produsele noastre. Și vă spun aici că nu văd o șansă în a renunța tocmai prioritatea pusă pe exporturi pentru politica agricolă comună. Aceasta ar fi pentru mine șansa de a crea plus valoare și de a oferi uh, un colac de salvare mediului nostru rural. Nu cred că putem uh, continua să vindem în defavoare, să supunem practic agricultorii unor dezavantaje uh, se vorbește la ora actuală, de pildă, de niște șanse pentru sectorul laptelui, însă în uh, monitorul pentru sectorul laptelui în uh, Europa nu se vorbește de această oportunitate. De fapt, se afirmă foarte clar că nu există șansa pe piața rusească, de pildă, de care se vorbește. Nu se știe când vor apărea aceste oportunități atât de des vehiculate pentru agricultorii noștri. Și închei vorbind de criza de mediu actuală și de uh, criza prețului petrolului. Nu putem vorbi, uh, nu putem vehicula sumele care au fost vehiculate și volumele uh, de alimente. Nu putem supune, nu putem obliga consumatorii europeni să, comun- să mănânce produse modificate genetic, produse spălate cu clor, produse care nu respectă normele noastre de reglementare. Mulțumesc! Domnul Scott Cato, ca ultim vorbitor din umbră. The potential impacts of TTIP. Domnule președinte, eu sunt foarte îngrijorată de felul în care sunt uh, tratați agricultorii în aceste negocieri. E adevărat că în timpul uh, ultimelor ani noi am încercat să facem tot ce ne se în putință ca să ne menținem uh, locul de lider în lume în ce privește calitatea produselor noastre. Însă, mie mi-e teamă că aceste standarde vor fi sacrificate de dragul comerțului în timpul negocierilor transatlantice. Noi ne vom ține cu dinții de aceste standarde pe care le-am câștigat uh, din greu și vom depune amendamente în acest sens. Vorbim despre armonizarea standardelor între noi și Statele Unite, dar să nu uităm că există niște păreri complet uh, opuse, de exemplu, în ce privește gestionarea riscului. Noi credem că gestionarea riscului înseamnă să avem alimentație sigură noi nu um, permitem unui produs să fie vândut atâta timp cât nu suntem siguri că um, acesta nu reprezintă un risc pentru sănătatea umană sau animale. Însă, în Statele Unite, procesul este complet diferit. Dacă nu se poate dovedi că există vreo um, amenințare sau uh, vreo daună posibilă, atunci produsul este considerat prin definiție sigură și este autorizat. Deci, vedeți păreri și abordări diametral opuse. De asemenea, să nu uităm că culturile modificate genetic trebuie să treacă o întreagă baterie de teste în Europa înainte de a fi autorizată. Ori în Statele Americii nu stau lucrurile deloc așa și aceste produse sunt consumate pe, pe scară largă. Avem multe alte rezerve. Uh, există 30 până la 60% dintre produsele din Codex Alimentarius care uh, pun probleme deja în timpul negocierilor cu partenerii americani Uh, uh, domnule președinte, eu întotdeauna mă întreb de ce nu ne lăsați să uh, discutăm, pentru că în celelalte dezbateri raportorii din umbră au avut dreptul la trei minute. Oamenilor le pasă foarte mult de um, faptul că aceste negocieri riscă să fie opace, deci eu cred că am dreptul la un minut suplimentar. Vă rog frumos, spune președintele. Vă mulțumesc. Deci sunt încă multe alte chestiuni pe care aș vrea uh, să le uh, menționez. Vreau să fiu politicoasă și să nu uh, vorbesc mai mult decât mi se permite. Dar, încă o dată, vom introduce, amend- introduce amendamente ca să ne protejăm standardele. În ceea ce privește bunăstarea animalelor, Uniunea Europeană are o serie întreagă de regulamente și de prevederi care acoperă uh, um, toate etapele uh, creșterii, a sacrificării și apoi a procesării produselor. Uh, de, provenite de la animale. Iarăși, o diferență majoră față de ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Atât siguranța cât și bunăstarea sunt uh, um, în pericol de a fi uh, um, minimalizate din cauza negocierilor. Este o adevărată ironie să comparăm sectorul nostru agricol cu cel din Statele Unite. Noi nu vrem să existe vreo atenuare a acestor standarde. Salut declarațiile din această dimineață uh, a celor care spun că vor să um, apere calitatea agriculturii europene și sperăm că aceste declarații vor fi însoțite de um, acte concrete. Vă mulțumesc! Am acordat mai mult timp raportorilor din umbră, spune președintele, însă acum pentru ceilalți oratori nu uh, puteți să vorbiți mai mult de un minut și vă rog să nu repetați ceea ce deja s-a spus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am citit uh, proiectul de aviz pe care l-au redactat Paolo și James și sunt de acord. Aceste acorduri de parteneriat uh, sunt ilustrarea, uh, prin definiția, paradigmelor liberale. Și avem nevoie de instrumente financiare uh, ca să promovăm mai bine produsele agricole europene pe piețele americane, dacă vrem să facem față concurenței. Uh, vor exista discuții și despre subvenționarea um, producției. Putem, de exemplu, să-i ajutăm pe producătorii noștri să participe la târguri agricole, la să um, își facă mai multă um, reclamă, tocmai mulți dintre producătorii agricol din Bulgaria își fac griji uh, în ideea că vor fi confruntați cu produse mult prea ieftine provenite din America. Și poate că și producătorii americani își fac unele griji, nu trebuie să uităm nici acest aspect. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, să știți că am să-mi folosesc ciocanelul dacă nu vă respectați timpul alocat. Astro, Domnule președinte, domnule De Castro, domnule Nicholson, din păcate nu sunt de acord cu părerea dumneavoastră referitor la acordul cu Statele Unite. Nu am aceeași atitudine pozitivă. Cunoaștem cu toții cum stau lucrurile, știm rezultatele studiului realizat pentru Parlamentul European și uh, toate scenariile au fost evaluate negativ referitor la impactul lor asupra lanțului de producători. Uh, Trebuie să evităm ca aceste consecințe să se producă în cadrul TTIP și trebuie să evităm o armonizare în jos a, standardele no- a standardelor noastre. Aș dori uh, ca acele exploatații agricole uh, conduse de familii să uh, fie protejate, să nu se confrunte cu o uh, presiune concurențială sporită și astfel să iasă perdanți în urma acestui acord. Colegii au vorbit uh, deja de uh, avantaje pentru consumatori. Da, am putea uh, aplica toate aceste inițiative dacă ar exista într-adevăr transparență și într-adevăr în această perioadă a platformelor de socializare uh, cetățenii ar trebui să uh, joace un rol mai activ în Europa. Am citit cu multă atenție proiectul de aviz. Este un scandal faptul că noi nu avem decât un aviz de dat Comisiei INTA. Este un adevărat uh, scandal, e lamentabil că avem dreptul doar la un proiect de aviz. Importanța sectorului agricol este mult mai mare decât uh, um, alte domenii care pot să facă doar obiectul unui aviz. Să nu uităm că impactul poate să fie de-a dreptul catastrofal asupra pieței, asupra producătorilor din cauza acestui parteneriat. Încă o dată, acest uh, um, negocieri se vor folosi de agricultură drept o monedă de schimb. Uh, uh agricultură în schimbul serviciilor. Eu lansez un apel, trebuie să respingem uh, parteneriatul transatlantic. Nu există niciun amendament cu putință. Acest acord nu va reprezenta un avantaj pentru agricultorii europeni, nici pentru toată filiera agricolă. Deci noi suntem împotriva acestor negocieri. Domnule Bove, nu putem să avem decât un singur proiect de aviz cu putință, dar care poate să aibă mai multe aspecte. Dar asta e, fiecare comisie pregătește un proiect de aviz. Domnul Gleză să are cuvântul. Cu microfon, vă rugăm frumos. Eco καταγγείλει prin από πολύ καιρό tu emboricu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că aceste parteneriate sunt ca un fel de lovitură a NATO. Doamna Clinton, de altfel, cred că a folosit acest uh, adjectiv când a vorbit despre mm, parteneriatele transatlantice. Acum nu se mai numește așa, a fost rebotezat, îi se spune prescurtat uh, uh, uh TTIP. Statele Unite au negociat cu fiecare stat european uh, Uh, un acord, inclusiv care acoperă produsele agricole. Deci de ce avem nevoie de un al înșpelea acord la nivel european? Ce ne va duce în plus? În cadrul NATO, Statele Unite uh, ne joacă pe degete în domeniul apărării, la fel doresc Statele Unite să facă și în ce privește politica comercială a Europei. Spun acest lucru și îl deplâng și de asemenea îl condamn am mai spus acest lucru și când vorbeam despre fructe și legume. Există produse care vin din Statele Unite ale Americii și sunt vândute aici, pe când ale noastre sunt lăsate să putrezească. Poate că uh, mă lupt cu morile de vânt, dar poate că într-o zi o să ne vină mintea la cap la toți. Mulțumesc, domnul Posel Hausling. Cred că o problemă fundamentală în raport este că în cele din urmă se spune că putem uh, discuta, dar toată lumea știe că putem emite niște idei, dar nu putem discuta de fapt unii cu alții și uh, există o problemă fundamentală la sfârșitul zilei. În al doilea rând, nu se vorbește deloc de tribunalele de arbitraj, un punct destul de problematic și care nu apare deloc în aviz cooperație în domeniul reglementării. Nu se vorbește, nu e amintit ca risc, lucru care de fapt nu face decât să atragă atenția asupra aspectelor democratice care trebuie privite critic și care nu sunt amintite în raport. Cred că dacă e să câștigăm ceva de pe urma acestui acord și dacă e să ne uh, menținem standardele, trebuie să renunțăm la naivitatea cu care discutăm cu partenerii americani. Uh, cred că ar fi de fapt o minciună dacă le-am afirmat contrariul consumatorilor. În ceea ce privește recunoașterea standardelor, înseamnă că în Europa vom concura cu niște produse americane cu care agricultorii noștri nu pot să țină pasul. În plus, există studii care confirmă faptul că în Europa micii fermieri vor fi cei care vor avea cel mai mult de suferit de pe urma acestui acord și acest lucru este unul evident care nu poate fi negat. Doamnelor și domnilor, acest raport va fi adoptat de Parlament, chiar dacă avem de comentat. Dacă nu ne facem vocea acum auzită, va fi mult prea târziu. Domnul Brannan, vă rog. Um, thank you, Chair. Um, I... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre siguranța alimentară. Tradiția în Uniunea Europeană a fost că noi hotărâm dacă un produs care ne trece frontiera este sigur sau nu. Acest lucru a fost consfințit și de reglementările de la OMC și uh, a fost acceptat și în cadrul acordului CETA, dar acum Comisia spune că trebuie să facem complet diferit în timpul uh, negocierilor TTIP și, de fapt, uh, exportatorul este cel care trebuie să se asigure că se conformează regulilor importatorului. Deci, practic, Departamentul de Stat pentru Agricultură va trebui să aplice interdicția Uniunii Europene în ce privește uh, animalele clonate sau uh, comercializarea cărnii de pui care a fost uh, spălată cu clor. Vă dați seama. Asta înseamnă că ne vom exporta uh, maladiile mai ușor uh, și le vom importa pe ale lor și uh, nu mă gândesc numai la bolile care afectează animalele, ci și la agenții patogeni sau la bolile care afectează plantele. Deci să fim prudenți. Dziękuję pani poseł Neuchel. Mulțumesc doamna Neuchel. doamnă Noisel, mulțumesc foarte mult. Chiar dacă ne aflăm în uh, Comisia pentru Agricultură, cred că trebuie să ținem cont de problemele fundamentale uh, care apar în cadrul TTIP și e foarte clar dreptul uh, de contestare a marilor companii, situația tribunalelor de arbitraj. E clar că avem în față o listă a unor elemente negative și nu pozitive. În plus, foarte importantă este ideea transparenței și real este pericolul cu care se confruntă democrația. În ceea ce privește subiectele referitoare la agricultură, dați-mi voie să enumăr câteva uh, care sunt de mare interes pentru mine, care îmi stau pe suflet, și anume uh, structurile agricole se vor modifica în Europa. Cu alte cuvinte, va exista o tendință de a sprijini marile exploatații agricole și aceste uh, mari exploatații din Statele Unite vor face în așa fel încât și noi noi în Europa să avem exploatații de tot mai mari dimensiuni. Uh, agricultorii nu vor fi câștigători, veniturile în sectorul agricol nu vor crește și dați-mi voie să vă spun că o um, agricultură orientată înspre export va avea consecințe și asupra populației. Se va modifica um, peisajul, de pildă se vor modifica practicile agricole atunci când obiectivul este de a exporta cât mai mult. Dacă e să exportăm înspre Statele Unite vor apărea noi constrângeri cu care ne confruntăm, dar uh, dacă e de pildă să deschidem ușa tuturor, vor veni și produse pe care noi nu le dorim și care nu ne respectă standardele. Nu pot decât să fiu extrem de critic în acest sens. Oui, merci, monsieur le président. Vă mulțumesc. Domnule președinte, foarte pe scurt, când citim avizul vedem foarte bine că este un raport uh, care are deja o anumită orientare, dar agricultura nu poate să fie o variabilă de ajustare. Este un model de viață, un model de societate și, așa cum spunea și domnul Bove, trebuie să îl apărăm cu orice preț. Dacă vrem un acord global, atunci trebuie să fie unul cât se poate de echilibrat. În ce privește strategia, este foarte păcat că deja uh, am uh, făcut niște concesii în ce privește um, nivelul tarifar. Nu putem să diminuăm sau să dispară protecțiile vamale în ce privește sectoarele cele mai expuse, mai ales cel al cărnii de vacă. Este un produs sensibil, așa cum a spus și raportorul. Și pentru acestea și pentru alte produse ar fi bine dacă Comisia deja ne va prezenta un rezumat al concesiilor pe care deja le-am acceptat. Iar în ce privește barierele netarifare, ar trebui să existe o preferință acordată cu titlu colectiv pentru toate produsele uh, europene. Noi nu vrem să se aplice produselor noastre reguli americane, iar în ce privește drepturile de proprietate intelectuală, trebuie să fim mult mai fermi în ce privește protecția indicațiilor geografice, pentru că Americanii respectă aceste reguli numai atunci când le convine. Și trebuie să retragem din raport trimiterea la acordul cu Canada, pentru că nu este neapărat un model demn de urmat. Intervenție fără microfon a domnului președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nu repet ce au spus alții dar din perspectiva grupului meu și chiar și din uh, perspectiva mea personală, TTIP este un proces care a început pe pas greșit, care este uh, condus pe pas greșit, încearcă să facă mult prea multe lucruri în același timp, ceea ce este um, practic o emisiune imposibilă în această țară. Există mai mult scepticism decât entuziasm față de acest pachet. Am tot respectul pentru domnul raportor. Mă bucur pentru dumneavoastră că ați obținut această poziție, dar uh, Există multe aspecte legate de agricultură care pun probleme. Nu cred că mă întreb, mai bine zis, dacă soluția nu ar fi ca sectorul agricol să fie complet exclus din negocierile uh, TTIP, să nu fie deloc uh, vizat. Poate că așa am permite acestor negocieri să uh, um, pornească acum pe drumul cel bun, pentru că eu cred că producătorii noștri au mai mult de pierdut decât de câștigat și ar trebui să fim conștienți de acest lucru și poate că comisia noastră ar trebui să lanseze acest apel agricultura din Uniunea Europeană nu este pregătită pentru ceea ce ar presupune acest uh, acord. Nu suntem împotriva acordurilor comerciale, dar acesta nu este acordul care ne avantajează. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ferrand. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această dezbatere care măcar este suficient de onest și de clară. Am auzit ce spunea domnul Nicholson, spunea că ar exista avantaje considerabile dacă se numă un acord de liber schimb, dar pentru mine această poziție este de dreptul îngrijorătoare. Mă gândesc la filiera bovină. Asta înseamnă că în 2015 am avea o piață deschisă pentru carnea care provine din Statele Unite ale Americii Deja am avut acest acord cu Canada, unde primim 50.000 de tone suplimentare de eh, carne bovină din Canada, fără niciun fel de drepturi vamale. Vă dați seama, 50.000 de tone în plus. Și acum pregătim eh, TTIP, ceea ce înseamnă pe puțin 400.000 de tone de carne din America, ceea ce pentru Franța înseamnă o scădere a 40% din, eh, cu 40% a veniturilor crescătorilor de vaci ceea ce poate fi un procent și mai important pentru filiera bovină din Europa, care poate chiar să dispară. Chiar credeți că o să avem astfel o carne de mai bună calitate? Eu vreau să demonstrez faptul că o, țară precum Franța, care a creat uh, principalele uh, rase, uh, cele mai reputate din lume, ei, Franța riscă să-și piardă această filieră din cauza acestui parteneriat. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte! Eu sper că în timpul acestor negocieri nu vom face aceeași greșeală ca în timpul negocierilor de la OMC. Pe vremea aceea, comisarul care se ocupa de aceste negocieri a spus că trebuie să sacrificăm interesele agricultorilor europeni pentru că erau multe de câștigat pe termen lung. Eu nu vreau să mai facem aceeași greșeală. Ați vorbit despre produsele sensibile. Vreau să menționez un produs la care țin foarte mult crescătorii de animale din Polonia, așa anume carnea de pui. Costurile de producție sunt foarte diferite în Europa și în Statele Unite și, practic, nu putem să vorbim despre concurență între cele două piețe. Eu sper că va exista cu adevărat o listă a produselor sensibile și că se va ține cont de această listă în timpul negocierilor. Domnul Toma. Yes, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a mai spus și în alte privințe, acest acord va fi de fapt o șansă, o oportunitate pentru sectorul nostru agricol. am avea standarde globale mult mai ridicate datorită acestui acord, pentru că suntem principali actori de pe piața mondială și dacă ne armonizăm standardele, va fi un lucru foarte bun. Da, dar am înțeles și neliniștile colegilor și că trebuie să existe condiții egale, concurență echitabilă. Avem aceste standarde europene și foarte mulți fermieri trebuie să facă investiții pentru a se conforma și există anumite investiții care au dus la uh, creșterea ale prețurilor produselor finite de până la uh, 10% și când comparăm costurile de producție între Europa și Statele Unite pentru același produs, vedem diferențe de până la 70%. Deci, vedeți, din cauza legislației europene, noi mai degrabă creăm poveri, se poate produce mai ieftin. Domnul Bogovici are acum cuvânt. Vă mulțumesc. Cred că această discuție este deosebit de utilă. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră toți. Vom mai avea o politică agricolă comună în Europa care va fi o adevărată politică europeană în cazul în care semnăm acest acord, între 30 și 40% dintre fondurile europene sunt alocate politicii agricole comune. Noi ne dorim ca fermieri europeni să supraviețuiască și vrem să avem produse agricole uh, la prețuri abordabile. După TTIP va mai exista PAC. Eu vin dintr-un nou stat membru și după 11 ani noi am descoperit că cele mai Uh, uh, important, cei mai importanți comercianți angro sunt cei care profită cei mai mulți de pe urma um, uh, um, PAC. Și dacă semnăm TTIP, sincer mă întreb cine va mai putea să-și permită să facă agricultură într-o țară precum a noastră. Standardele, um, clonarea, organismele modificate genetic. Chiar vă convine ce scrie în rezoluție? Se spune o respectare consistentă a standardelor pentru sănătatea animală și umană. Ce înseamnă concret acest lucru? Când veți da niște răspunsuri clare consumatorilor europeni, înainte să spuneți da unui asemenea acord? Dziękuję, propusul Des. Domnul Des. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt în favoarea unui acord cu americanii dar standardele, no- standardele noastre trebuie apărate. Sunt de acord cu președintele uh, Partidului Social Democrat din Germania, care în, ultima zi, în ultimele zile a spus următorul lucru. Europa și America de Nord trebuie să profite de șansa de a introduce un standard care uh, va stabili regulile pentru comerțul internațional. Trebuie să dăm tonul în uh, comerțul internațional și trebuie să evităm producerea unor consecințe negative pentru mediu. Poate cineva să-mi spună cine e mai aproape de noi din punct de vedere cultural și din punct de vedere al standardelor uh, decât America de Nord? Iată de ce sunt în favoarea unui acord și cred că tocmai în ceea ce privește uh, lactatele, avem uh, o oportunitate reală de a pătrunde pe piața americană. Până acum trebuie să plătim uh, taxe vamale în proporție de 100%. Dacă dispar aceste taxe vamale, vom avea uh, bune șanse pentru a ne vinde produsele pe piața americană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Carti, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru raportul dumnealui. Și uh, dați-mi voi să vă spun că voi veni cu câteva amendamente pentru că nu sunt de acord cu avizul multora că în cele din urmă totul va fi bine și că standardele europene vor fi apărate. Dacă privim situația din perspectiva americană și vedem cine în Statele Unite face presiune asupra guvernului pentru a se asigura că se încheie TTIP. E vorba de organizații de exportatori aceștia nu consideră, nu cred că standardele care li se aplică vor fi uh, sporite. Ei cred că produsele care la ora actuală nu respectă standardele europene vor putea intra pe piața europeană. Proiecțiile făcute arată o estimare de creștere de 120% a exporturilor din SUA către Europa, în timp ce exporturile din Uniunea Europeană vor crește doar cu 60% înspre Statele Unite. Prin urmare, acele produse care vor veni din Statele Unite nu vor face decât să elimine de pe piață produsele care la ora actuală sunt realizate de agricultorii noștri. Domnul Flanagan? Vă mulțumesc foarte mult. O parte din eurodeputații prezenți în sală spun că, după părerea lor, este o șansă pentru sectorul agricol. Mă încântă faptul că considerați acest lucru. Trebuie însă să vă bazați convingerile pe date concrete. Și, după cum s-a afirmat deja, E clar că pentru sectorul agricol nu e vorba de o șansă. Studiile arată că sectorul uh, cărnii de vită va avea profund de suferit. Și mi-ar plăcea să cred că avizul care va fi elaborat de această comisie va reflecta avizul general. Și după ce am ascultat uh, părerea multora dintre eurodeputați, e, e după părerea mea mai evident că Uh, comisia noastră e mai îngrijorată referitor la TTIP și impactul lui asupra agriculturii decât reflectă avizul și cred că trebuie să revenim asupra acestuia. Aș dori uh, să felicit raportorul și de asemenea aș dori să felicit membru din Scoția care a propus să lăsăm deoparte agricultura deocamdată, pentru că în cele din urmă agricultura va avea de suferit. V-ați dori probabil să credeți că e bine, dar puteți să credeți și Moș Crăciun. Asta nu înseamnă că Moș Crăciun există. Uh, Bardzo dziękuję. Pan poseł Tarabella. Mulțumesc foarte mult, domnul Tarabella, vă rog. Se va une surprise, président, je fais partie. Nu e o surpriză, domnule președinte. Sunt dintre socialiști democrații sceptici, în special în domeniul agricol, pentru că două teme esențiale apar aici. Unu, se uh, împiedică ca un colegiu de experți să armonizeze regulile. Asta e o înseamnă a submina eforturile noastre legislative aici. Apoi, când vorbim de bariere tarifare și non-tarifare, e o terminologie uh, neadecvată, e vorba de norme mai degrabă. Trebuie să fim mândri vis-a-vis -vis de securitatea alimentară și calitatea produselor pe care le oferim. Cred că um, colegul Osting a vorbit deja, mi-aș dori în acest raport o sugestie de a uh, interzice SNS. E vorba de normele de meniu, normele de sănătate publică, în special în contextul litigilor existente astăzi. Trebuie de asemenea să recomandăm un studiu clar și obiectiv, nu doar un studiu al comisiei care <laughs> va aduce un rezultat pe care și-l dorește comisarul, ci cum s-a spus, în sectorul cărnii de pui sau alte sectoare foarte expuse, niște studii serioase. Și cum s-a spus, dacă exporturile uh, SUA către UE au crescut cu 120% și invers doar cu 60%, e clar că um, anumite sectoare ale noastre pe piața internă se vor scufunda pentru că uh, concurența, pe de-o parte, nu va fi loială, nu va ține seama de normele noastre și va afecta puternic agricultura europeană. Uh, Uh, printr-o politică uh, mai puțin pragmatică decât uh, cea a Statelor Unite. Știm că Farm Bill este mai atractiv decât PAC, deci concurența va fi de nesusținut pentru un sector deja aflat în dificultate azi. Dziękuję pan poseł Lopez. Mulțumesc, domnul Cope, vă rog. Iš tikrųjų, manau, kad tai labai svarbus klausimas ir mes tikrai turim. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, cred că acest subiect este extrem de important și trebuie să analizăm din nou totul pentru a lua o hotărâre uh, cu consecințe clare. Când vorbim de anumite sectoare, e clar, anumite sectoare vor avea de câștigat, anumite vor avea de pierdut. Iată de ce este important uh, să vorbim de situația care diferă de la stat membru la stat membru. În ceea ce privește uh, prețurile de achiziție, acestea diferă. Diferă și în mai multe feluri. În anumite state membre, vor exista sectoare care se vor confrunta cu probleme, în timp ce anumite sectoare vor dispărea complet. Iată de ce este important să uh, vedem care pot fi mecanismele de protecție menite să apere anumite sectoare și anumite uh, state membre care să le protejeze în fața unui dumping de prețuri mari uh, corporații din Statele Unite ar putea să influențeze, de pildă, agricultura și sectorul energiei în anumite state membre sau chiar achiziția de terenuri agricole. Iată aspecte pe care noi trebuie, asupra cărora trebuie să veghem pentru a putea îmbunătăți TTIP mai, ca, mai degrabă decât să semnăm un acord pe care apoi să-l regretăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Schreier, vă rog.

După părerea mea, din acest raport, în linii mari pozitiv, lipsesc însă câteva lucruri. Vorbim de diferite sectoare și gândindu-mă eh, la cele spuse de domnul Niconsol, aș dori să uh, pun o întrebare referitoare la creșterea animalelor, agricultura, uh, serele sau alte sectoare din agricultură unde, uh, după părerea mea, cred că există o latură, un aspect pozitiv. Există însă anumite sectoare care nu sunt incluse în uh, acord sau care nu vor avea de câștigat de pe urma acestuia. Cred că din punctul de vedere al agriculturii trebuie să negociem mult mai dur pentru a ne atinge obiectivele, pentru că în caz contrar nu vom avea decât de pierdut și ar fi păcat. Domnul Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Aș dori să felicit și eu raportorii. Apreciez că într-o pagină au scris foarte multe din ceea ce se putea spune. Personal privesc cu foarte multă speranță acest uh, acord și în același timp apreciez că este vorba de o reală oportunitate pentru agricultura din Uniunea Europeană. Dragi colegi, astăzi suntem într-un blocaj în principal din cauza embargoului cu Rusia, iar găsirea de noi piețe este absolut vitală pentru noi Um, evident însă că trebuie să ne păstrăm standardele de calitate dar nu cred că putem spune că produsele din sua sunt de proastă calitate și doar ale noastre sunt bune. Um, cred că este foarte important să oferim mecanisme care să permită identificarea trasabilității și a originii produselor animaliere astfel încât uh, consumatorul să știe ce are pe raft dar închei spunându vă încă o dată că sunt absolut convins că acest acord trebuie să fie încheiat cât mai repede pentru că reprezintă un colac de salvare pentru agricultura din uniunea europeană. mulțumesc. dziękuję bardzo proszę sąsiada pana posła dantin pan poseł dantin Merci, monsieur le président. Domnul Donta. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultând această discuție, mă întreb dacă nu cumva discutăm aici un acord deja semnat sau dacă vorbim de o negociere care tocmai se deschide. Oricum, doresc să mulțumesc celor doi raportori care au fixat corect termenii dezbaterii, chiar dacă eu cred că trebuie mers mai departe, pentru că situația e foarte diferită de la un tip de producție la alta. Să vorbim despre carne, e adevărat, acest sector ridică multe neliniști, dar putem vorbi și despre vin, Uh, ne-am dorit ca tratatele Andreea să fie clarificate în ce privește vinul. Sunt uh, printre cei care își doresc ca Comisia să vină să ne prezinte cât mai rapid sectoarele pe care le consideră sensibile și să o discutăm cât mai rapid această listă de teme sensibile. Cum, în ce privește tribunalele de arbitraj? Încă de pe acum, eu cred că trebuie să uh, fim atenți la principiile de drept europene și uh, că a ne adresa uh, unui tribunal privat nu e admisibil în cadrul unui astfel de tratat. Mulțumesc, spune președintele. Vă reamintesc că negocierile au început în iulie 2013. Acum, început de februarie, uh, a avut loc cea de-a sta sesiune de negocieri, de unde urgența și importanța discuției noastre. Uh, domnul Danta, uh, dacă e să ascultăm ce se zice aici, practic e ca și cum acordul ar fi încheiat. Ok, zgoda. Pani poseł Harens Garcia. Prea bine, mulțumesc. Doamna Harens Garcia. Eu le mulțumesc raportorilor abordarea pozitivă. Acordul cu Statele Unite oferă multe șanse pentru creștere, e un potențial uh, enorm pentru Europa și mai ales pentru culturile mediteraniene, precum fructele, legumele, um, uleiul de măsline sau vinul. Există, într-adevăr, subiecte în continuare deschise, supuse discuției, așa cum uh, a spus domnul Dantan. Eu nu cred că uh, acordul va scădea standardele. Eu cred că sistemul american se va adapta la noi și noi la sistemul american. Cred că reciprocitatea e cuvântul cheie aici. Acesta este mandatul comisiei și uh, comisia ne transmite că uh, lucrează asupra acestei reciprocități Uniunea Europeană trebuie, într-adevăr, să, trebuie, trebuie să fie ambițioasă în ceea ce privește apărarea indicațiilor geografice, în ceea ce privește produsele noastre. Cred că este un punct esențial pentru ca negocierile să uh, fie încununate de succes trebuie să ținem cont de anumite sectoare care pentru Uniunea Europeană reprezintă subiecte delicate, precum uh, ouăle, carnea de vită sau carnea de pui, care trebuie să facă obiectul unui tratament deosebit. Cred că aici Um, activitatea raportorilor poate fi completată cu amendamente pe care, bineînțeles, le voi înainta. Trebuie să încercăm să pătrundem pe piețe noi, embargoul rusesc a scos în evidență faptul că uh, piața europeană e saturată și dacă, într-adevăr, trebuie să valorificăm uh, produsele noastre, trebuie și să punem accentul pe export. Dacă e să valorificăm munca, trebuie să punem accentul pe TTIP, prin urmare. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamna McGuinness. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc raportorilor. Cred că dacă parcurgeți acest aviz succint, pentru că trebuie să fie unul succint, multe din uh, punctele pe care colegii le-au prezentat în amănunt sunt uh, abordate și în acest aviz. M-am bucurat că domnul Smith a făcut uh, observații care nu sunt ostile comerțului și cred că, având în vedere natura sa insulară, Irlanda are un interes în export, nu doar în cadrul Uniunii Europene, ci și în afara acestea. De pildă, când uh, vine vorba de carnea de vită, la ora actuală există um, șanse de a exporta carne de vită prelucrată înspre Statele Unite, există însă restricții considerabile încă. Uh, am putea avea mult de câștigat dacă aceste restricții ar fi eliminate în urma tratatului. În ceea ce privește sectorul lactatelor, Uh, taxele deocamdată se ridică la 139%. Iată, sectorul laptelui ar avea mult de câștigat în urma acordului. Ea spune domnului Danta, încă nu s-a, nu s-a ajuns la un acord. Există în continuare puncte delicate, precum echivalența standardelor. Trebuie să le cerem negociatorilor noștri să procedeze cu grijă aici. Dar, după părerea mea, acest aviz uh, Um, abordează foarte bine multe din acele puncte care ne îngrijorează și v-aș ruga să avem încredere în raportorii noștri care au atâta experiență. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Federley! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e o bună abordare vis-a-vis -vis de TTIP. Oferă, într-adevăr, uh, multe posibilități, dar aceste posibilități există și se materializează doar dacă emitem politici bune încă de la început. Dacă cădem pradă fricii, în cele din urmă frica ne va conduce. Dar dacă știm cum să ne jucăm mâna, cred că uh, există aici niște șanse incredibile pentru agricultorii europeni. Și asta depinde de abordarea noastră, de abordarea noastră față de piața europeană. Și nu cred că uh, motivul uh, diferenței de standarde ar putea să fie motivul care justifică neîncheierea TTIP. Uh, nici în Uniunea Europeană nu avem aceleași standarde. De pildă, antibioticele se folosesc în mod diferit în fiecare stat membru, există procedee diferite de a produce carne. Iată, standarde pe care nici măcar în Uniunea Europeană nu le-am armonizat. Am uh, ascultat-o cu mare atenție pe doamna Malmström, care spunea că TTIP nu e menit să scadă standardele europene. E foarte clar, nu trebuie să înțelegem greșit lucrurile, trebuie să ne asigurăm, bineînțeles, că există condiții echitabile între Statele Unite și Europa și iată, de fapt, unde rezidă potențialul de creștere pentru sectorul agricol în Europa. E clar, obiectivul TTIP nu este de a scădea standardele europene. Doamna Petit, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să scot în evidență faptul că TTIP și uh, acordurile comerciale, de fapt, ale Uniunii Europene, acorduri pe care Uniunea Europeană le-a încheiat de altfel cu peste 50 de state uh, din lume, arată că în cele din urmă se va încheia și TTIP, dar uh, trebuie, bineînțeles, în ceea ce privește fiecare acord, trebuie să facem o analiză a riscurilor și oportunităților. Iată de ce eu v-aș sfătui să fim atenți, pentru că trebuie să ne protejăm uh, consumatorii și producătorii. În același timp, trebuie să veghem asupra faptului că producătorii americani sunt uh, beneficiari unor subvenții generoase și unor protecții solide. Iată, condițiile de concurență nu sunt echitabile. În plus, uh, acești producători americani folosesc hormoni, antibiotice în producția lor și e clar, după părerea mea, că Uh, producătorii noștri vor fi defavorizați, pentru că în Uniunea Europeană uh, a avut până acum întotdeauna standarde foarte clare în ceea ce privește protecția consumatorului și aceste standarde nu au fost luate în calcul în negocierile cu americanii. Trebuie să existe trasabilitate și o protecție a indicațiilor geografice pentru ca fiecare consumator să știe ce mănâncă și de unde vine ce mănâncă. Mulțumesc, domnul Polciac, după care Comisia. <clears throat> Vážení kolegové, já bych řekl, že eh, samozřejmě odstraňování překážek eh, v obchodu vždy. Eh, Mulțumesc foarte mult. Dezbaterea mi s-a părut foarte interesantă. Cred că eforturile merg pe drumul cel bun. Există însă și multe voci uh, care s-au făcut auzite în tabăra negativă. Statele Unite însă sunt parteneri importanți în domeniul agriculturii pentru Uniunea Europeană. Trebuie să avem grijă, într-adevăr, ca standardele să fie aceleași și trebuie să analizăm de aproape amănuntele. E un lucru care se înțelege de la sine. Însă nu trebuie să avem așa o abordare absolut negativă. Dacă ne gândim, uh, de pildă, la Australia sau Noua Zeelandă, și acolo am negociat tratate asemănătoare, dar care nu au avut atâta reverberație în mass media. Am acceptat soluții asemănătoare, care însă nu și-au găsit un ecou atât de amplu în media. Trebuie să punem umărul la treabă și să nu lăsăm uh, această șansă să ne scape. Există aspecte pozitive, dar care încă, însă, din păcate, nu apar promovate în mass media. Mulțumesc mult pentru această discuție atât de interesantă. Reprezentantul comisie, domnul director Clark, vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia întâi de toate dorește să mulțumesc raportorilor pentru un aviz pe care îl considerăm echilibrat și îi felicităm inclusiv pentru cât de scurt este acest document, uh, care astfel va avea mult mai mare impact, uh, are șanse mult mai mare astfel să fie utilizat în rezoluțiile ulterioare. E nevoie, firește, de un rezultat ambițios, dar și echilibrat în ce privește agricultura în cadrul TTIP și trebuie să ne asigurăm că toate componentele ce țin de uh, agricultură, fie că e accesul la piață, um, denumiri geografice, um, strategia de dezvoltare durabilă și așa mai departe, vor figura ca atare. Comisia susține uh, viziunea raportorilor și a multor uh, eurodeputați care s-au exprimat astăzi. Nimic în DTIP nu trebuie să submineze uh, cadrul nostru de uh, protecția consumatorilor, uh, de standarde de calitate nu trebuie să fie periclitat principiul precauțiunii pe care noi îl uh, utilizăm. Acest lucru e foarte limpede la nivelul Comisiei Europene, iar dacă eurodeputații uh, doresc să analizeze acordul Canada-CETA, vor vedea că la niciun moment dat standardele de calitate și de sănătate ale Uniunii Europene nu au fost afectate. Toate regulamentele și standardele noastre au rămas intacte într-un astfel de acord. La fel va fi și pentru TTIP. Uh, Domnule președinte, suntem de acord cu raportorii în ce privește accesul la piață. Uniunea Europeană are interese atât ofensive cât și defensive. Avem mult de câștigat în agricultură prin TTIP. Statele Unite sunt piața noastră de export cea mai vastă, dar persistă încă bariere pentru noi în sectorul um, cărnii, în sectorul uh, lactatelor, al uleiului de măsline, vinul și spiritoasele, de asemenea fructe și legume, în special citrice, pere, uh, bariere pentru o vastă piață a Statelor Unite. Sigur că anumite sectoare eh, sunt mai sensibile. Eh, carnea de vită și carnea de pui au fost citate deja, mm, tocmai pentru că în anumite sectoare costurile noastre de producție sunt mai mari eh, datorită furajelor sau a costului cu energia. De asemenea și datorită regulilor de protecție a mediului bunăoară. Iată de ce trebuie să fim prudenți cu astfel de sectoare. O liberalizare totală e limpede că nu va fi posibilă. Deci susținem uh, pe deplin apelul la prudență tocmai în sectoarele sensibile ale agriculturii. Mulți s-au referit la o seamă de studii care arată că TTIP va avea um, un efect negativ asupra anumitor sectoare agricole. Acele studii tind să ia um, ca, uh, ca bază de pornire o eliminare totală a barierelor tarifare. Ori, tocmai de aceea, noi trebuie să găsim alternative la liberalizarea totală și să protejăm sectoarele sensibile. Încă două argumente, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Susținem viziunea raportorilor și a eurodeputaților. O mai bună protecție și consolidare a indicațiilor geografice ale Uniunii Europene uh, uh, sunt importante. Uh, indicațiile geografice sunt o poveste de succes a Europei. E vorba adesea de zone rurale periferice care aduc valoare adăugată tocmai micilor producători. Iată de ce intenționăm să menținem protecția indicațiilor noastre geografice, așa cum am făcut și în acordul Canada. În fine, Comisia susține pe deplin apelul raportorilor potrivit căreia uh, trebuie mm, să conlucrăm cu toate părțile interesate în mod transparent. Comisarul Hogan și DG Agri um, sunt aici pentru a coopera cu dumneavoastră în negocierile TTIP care continuă. Mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję, bardzo proszę, pan... Mulțumesc. Domnul Nicholson are cuvântul acum. Uh, thank you very much indeed. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția în această dimineață la dezbatere. Cred că a fost un schimb de opinii foarte bun și vreau să fiu limpede. Uh, documentul are doar o pagină, pentru că asta ne-am dorit să facem. Ne-am fi, dacă ne-ar fi plăcut să facem două pagini, ne-am fi reușit să facem două pagini. Noi am vrut să fie așa cum e. Domnul Iar ne-a întrebat cu multă vreme în urmă care sunt produsele sensibile. Eu aș fi încântat să discutăm despre acestea. Domnule Șar, de asemenea, știm, știm carnea de vită, carnea de pui, și alte sectoare în Europa sunt astfel de sectoare sensibile și uh, vreau să fiu foarte limpede. Nu cred în uh, armonizare, cred doar în armonizarea la nivel mai înalt. Puteți să mă numiți naiv, dar cred că ar însemna să mergeți prea departe multe lucruri uh, sunt orice, doar, um, doar nu naive și cred că vom putea prelua sugestiile dumneavoastră. Mi-aș dori să fie atât de ușor, uh, precum spuneți. Ar fi foarte ușor dacă agricultura ar beneficia de toate derogările, dar uh, ea nu va beneficia de derogări și atunci noi trebuie să apărăm agricultura. Da, suntem aici, de aceea facem acest raport. Uh, domnul Danton a spus că acesta e doar începutul. Da, aveți dreptate. Poate că din iulie tot uh, se organizează întâlniri dar discuțiile reale abia încep, discuțiile la concret. Încă mai avem foarte mult drum de parcurs. Și vor exista fluctuații, vor apărea avantaje și uh, dezavantaje, dar trebuie să fim pregătiți ca și Comisie să ne apărăm pozițiile și poziția agriculturii europene în această negociere. Sigur că nu vom obține tot ce ne dorim, dar, până la urmă, nu cred că e de ajuns uh, să țipăm cât de greu și oribil va fi, uh, nu cred că e atitudinea potrivită de a merge mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul De Castro. Da, mulțumesc, mulțumesc sincer tuturor colegilor <clears throat> care au luat cuvântul celor care au încredere în munca mea și a lui Jim. S-au spus foarte multe lucruri. Eu vreau doar să vă mai răpesc câteva secunde din timpul dumneavoastră ca să vă spun că transparența este pentru mine o temă crucială și în puținul spațiu pe care îl aveam la dispoziție am vrut să o menționez. De asemenea, vreau să subliniez încă o dată și mă uit și la comisie, la domnul director Clark, îți spun acest lucru. Acordurile comerciale nu modifică regulamentele. Tot ceea ce este reglementat de către legislația comunitară, OMG-urile, hormoni și așa mai departe, nu pot să fie puse sub semnul întrebării de către acorduri comerciale. Este foarte important să afirmăm acest lucru pentru că este ca și cum un acord comercial poate să revoluționeze sau să dea peste cap toată legislatura europeană. În niciun caz. Și, prin urmare, vreau să amintesc colegilor că vorbim aici despre Statele Unite ale Americii. O treime din comerțul mondial are loc între Europa și Statele Unite. Nu vorbim despre o țară mică, vorbim de 17 miliarde de euro. Întreprinderile noastre exportă produse în valoare de 17 miliarde de euro, dintre care 5 miliarde de euro pentru vinuri. Și toate aceste exporturi au fost făcute de nenumărate întreprinderi mici care fabrică vin, care fabrică brânză, ulei, uh, paste, Să nu uităm că e vorba despre produsele noastre. Este industria noastră alimentară de calitate și care um, în ultimii 10 ani și-a mărit exporturile cu 40% către Statele Unite ale Americii. Deci uitați-vă și la cifre și la statistici, vă rog frumos, dragi colegi, vă cer acest lucru cu toată modestia. Toate studiile sunt importante, toate părerile contează, este o un subiect delicat, dar uitați-vă la statistici. Din, ultimele, din ultimii 10 ani, ceea ce Europa a exportat către SUA și ce anume a importat din SUA. Și atunci o să vă dați seama că există o uh, marjă, o marjă importantă de creștere pe care nu o putem banaliza. Așa cum au spus mulți colegi, noi acum ne aflăm în timpul negocierilor, dar apoi va trebui să votăm acordul. Dacă cândva va exista acest acord, vom avea dreptul să votăm și vom putea spune dacă ne place sau nu. Eu și Jim uh, am vrut doar să oferim câteva um, momente, câteva aspecte, să atragem atenția, dar dacă am avea doar o părere defensivă, în niciun caz nu am aduce uh, un serviciu agriculturii europene. Trebuie să fim ofensiv pentru că vorbim despre interesele a milioane de întreprinzători și de angajați din sectorul agroalimentar european. Să ne uităm dacă nu care cumva ne pasă să avem un acces cât mai uh, neîngrădit la o piață cu 350 de milioane de consumatori. De aceea eu spun că un asemenea acord ar fi o șansă pentru sectorul agricol. Vorbim acum despre criza laptelui, de faptul că avem o supraproducție de aproape 50% și atunci unde ne uităm? În acele uh, piețe de desfaceri care nu numai că agrează produsele europene, dar ar fi dispus să le și plătească. Deci, haideți să ne uităm cu atenție la standardele noastre, de care suntem atât de mândri, dar haideți să ne uităm și la oportunitățile pe care le poate oferi acest acord, să nu fim doar pe o poziție defensivă. Vă mulțumesc încă o dată, o să încercăm să fim la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Termenul limită pentru amendamente este peste câteva zile. O să le citim pe toate cu toată atenția cuvenită. Dziękuję. Proszę Państwa, problem będzie... Mulțumesc. Stimați colegi, problema se pune la cel mai înalt nivel politic, iată de ce toate observațiile noastre trebuie să dezbătute în cadrul grupurilor noastre politice și numeroasele comisii eh, și servicii implicate în această negociere, inclusiv achiziții publice, alte teme. Noi ne ocupăm de trei aspecte accesul la piață, autorizațiile de punere pe piață. O parte a drepturilor vamale trebuie păstrate. Nu să lichidăm chiar tot. Uh, doamna Garcia, domnul Dantin au vorbit despre aceasta. De asemenea, intervin uh, toate aspectele fitosanitare. E vorba deci de un subiect delicat, iată de ce i-am consacrat atât de mult timp Raportorii vor ține seamă, fără îndoială, de sugestiile și observațiile dumneavoastră. Iar data, termenul de depunere a amendamentelor este 27 februarie până la prânz, deci, practic, puțin timp la dispoziție, repet, 27 februarie, orele 12 la prânz. Acum, ar fi trebuit să începem reuniunea coordonatorilor, Însă, cum știți, mai sunt puncte pe ordinea pe zi, în speța medicamentele de uz veterinar, punctul 7, respectiv 8. Emitem doar un aviz și nu vreau să fac o introducere la aceste puncte căci reprezentanții comisiei ne vor vorbi în detaliu despre aceste uh, puncte, așa că am să uh, rog pe domnul director de la DG Sante, avem timp până la 12 fără un sfert, aveți cuvântul domnule director. Mulțumesc tuturor, mulțumesc domnule președinte. Foarte rapid aș dori să parcurg prezentările pe care le sper să le puteți vedea pe uh, ecran, da, dacă e vorba de uh, dezvoltările acestui regulament foarte important, important pentru sectorul veterinar, un sector esențial pentru agricultură. Aș dori să vă explic cum am ajuns la necesitatea acestei modificări. Regulile sunt uh, foarte diferite uh, în raport cu medicamentele pentru uz uman. E important să existe un regulament, un act unic. Este o foarte importantă schimbare chiar și pentru piață. Deja în 2009 am uh, demarat, atunci când Comisia a anunțat propunerea, una complexă, un proces uh, lung și complex. Am produs un raport finalizat în 2011 de contractori, apoi uh, a existat firește consultarea publică, o seamă de întâlniri uh, cu experți, cu părțile interesate, am avut discuții extrem de importante, evaluarea de impact și apoi un aviz a intervenit în 2013, în luna septembrie. Uh, și, cum uh, vedeți, propunerea comisiei e una impresionantă, peste 200 de pagini. Decizia a fost luată de către comisie în septembrie 2014. Care sunt caracteristicile mai importante ale acestui regulament? 1. Credem că putem preveni armonizarea implementării. Propunerea adună, aduce la oaltă toate regulamentele ce țineau de medicină, medicamentele veterinare. Abordarea curentă, sigur, acest lucru nu e valid și apoi vor decurge multe acte de punere în aplicare și acte delegate. Acum, dacă să ne adresăm la să uh, ne ocupăm de problemele cele mai importante, ce de, de, de piață în special, constatăm că problema esențială este lipsa uh, medicamentelor veterinare autorizate. Uh, vorbim inclusiv de rezistența uh, microbiană. Tema autorizării medicamentelor este una foarte importantă din punctul de vedere al speciilor minore în special, dar și măsurile de prevenție pentru uh, speciile majore. Veți constata mm, noi definiții în ce privește speciile majore și minore, pentru că dorim să declinăm prevederile în funcție de aceste concepte când vorbim de specii majore, ne referim la uh, vite, porci, uh, câini, pisici, iar toate celelalte sunt considerate specii minore. Acest regulament sperăm că va reduce uh, povara administrativă. Obiectivul nostru, obiectivele noastre, era de a spori disponibilitatea uh, produselor medicale veterinare pentru o serie întreagă de specii uh, și mai ales pentru anumite piețe, reducerea poverii administrative, care a fost deja menționată, stimularea competitivității și a inovării, felul în care putem obține uh, medicamente noi și mai bune, ameliorarea funcționării pieței interne pentru a permite acces uh, sporit la aceasta și, în fine, abordarea riscurilor de sănătate publică și rezistența antimicrobiană. Sigur că cel mai important ar fi sporirea disponibilității medicamentelor veterinare. Acestea, pentru moment, se obțin prin autorizarea punerii pe piață. Apoi, firește, industria trebuie să fie stimulată să dezvolte produse, în special pentru speciile minore. Partea ce ține de inovare este foarte importantă. Ne-am dorit să se țină seama de autorizarea inițială de punere pe piață. E vorba aici de 10, 14, respectiv 18 ani de uh, protecția a uh, autorizări inițiale de punere pe piață. În dezbatere vom reveni în aceste puncte. Noi propunem mai multe modele În cele din urmă aș dori să abordez disponibilitatea medicamentelor. Întâi de toate dorim să existe o arie de aplicare foarte limpede, adică noi tipuri de medicamente așa numitele tratamente noi, bunoară, terapia prin celule STEM, terapia prin sânge. Propunem noi definiții, în special în ce privește rezistența antimicrobiană. Încercăm să explicăm uh, problemele ce țin de limitările pieței dorim să ne asigurăm că există bază de date disponibile în întreaga Uniune Europeană. Important din punctul de vedere al, al uh, poverii administrative, am calculat costurile a acest, pentru sector E vorba de un profit an, de 13% din profitul uh, anual, comparativ cu alte sectoare. E o cifră foarte mare pentru că multe probleme apar atunci când uh, se solicită autorizarea uh, de piață și, cum puteți constata, etichetarea și farmacovigilența uh, sunt cele mai costisitoare. Mm, autorizarea de punere pe, punere pe piață vor fi valide pentru un timp nelimitat, reguli simplificate pentru etichetare și ambalaj, reguli simplificate pentru monitorizarea evenimentelor adverse, respectiv farmacovigilența. Deci, prețe piața unică, uh, e important pentru piețele de mici dimensiuni ca în acest regulament uh, regulile UE pentru vânzarea produselor veterinare pe internet online să fie prevăzută. Ceea ce e posibil pentru medicamentele de uz uman trebuie să fie posibil și pentru medicamentele de uz animal. Rezistența antimicrobiană e o temă foarte importantă, deja menționată. Avem o serie întreagă de prevederi eh, ce se referă la acestea, inclusiv promovarea utilizării prudente a antibioticelor, evitarea infecțiilor umane și o serie întreagă de teme ce țin de felul în care se fac prescripțiile medicale. Și Cam asta îmi doresc să vă spun despre partea principală a regulamentului. Cel de-al doilea punct al dezbaterii noastre se leagă de o propunere de modificare a regulamentelor pe teme mai legislative. Noi am dorit ca toate regulile pentru medicamentele veterinare să figureze într-un singur document legislativ care să permită uh, o folosire mai limpede a acestuia. Deci transferăm din prevederile curente, din alte regulamente, prevederile ce vizează medicamentele veterinare aici. Și a doua parte se leagă de această adaptare la tratatul de Lisabona. Și vedeți în structură că am trecut din structura actuală a regulamentului Titlul 3 a fost transferat complet la noul regulament și, ca atare, o serie de prevederi legate de medicamentele veterinare se vor schimba și vă dădeam niște exemple pe slide. Consecință suplimentară ce ține de adaptarea tratatului de la Lisabona Trebuie să ținem seama de jurisprudență și trebuie să propunem niște regulamente care, prin acte delegate, să se propună o structură a taxelor. Prin urmare, articolul 40, care permitea adoptarea actelor de punere în aplicare, potrivit acelor condiții, au permis un exercițiu similar pentru farmacovigilență. Am procedat exact la fel în ce privește medicamentele de uz uman anul trecut la nivel interinstituțional. Am încercat să fiu cât mai rapid, dar cred că putem reveni la aceste puncte data viitoare. Direcții, dziękuję Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim comisiei. Vom reveni în repetate rânduri asupra acestui, uh, acestei teme. Dezbaterea prevăzută pentru 16 aprilie. Astăzi, uh, discuția de astăzi va trebui să o amânăm cândva pentru luna martie. Însă doream ca această prezentare a Comisiei să fie uh, făcută astăzi și dacă sunteți interesați, putem să vă trimitem aceste prezentări PowerPoint ca să uh, puteți dispune de documente, iar apoi în luna martie vom lăsa efectiv dezbaterea. Între timp, raportorii pregătesc avizul nostru în atenția Comisiei Envi competentă pe fond, așa încât uh, putem uh, suspenda astăzi discuția, ne cerem scuze raportorilor, uh, dar și reprezentanților Comisiei. Doream foarte mult ca prezentarea să fie făcută. Dar dacă nu aveți întrebări punctuale, atunci Vă propun să întrerupem aici ședința noastră ordinară și să deschidem ședința coordonatorilor. Îmi pare rău pentru această schimbare. Am fi avut nevoie de mai mult timp pentru discutarea negocierilor TTIP.